Guten Morgen, liebe Bună dimineața, dragi colegi, dragi colegi. Știu că încă nu am sosit cu toții pentru a discuta tot ce ne-am propus. Este prima și ultima dată când vom organiza o ședință care să se desfășoare paralel cu o ședință a Comisiei Bugetare, însă cred că sunt uh, destui uh, membri în Comisia noastră care să nu fie membri la Comisia Bugete, de aceea, până la urmă, prezența celorlalți nu este absolut necesară. Pentru cei care însă nu au venit și nu fac parte din Comisia pentru Bugete, nu există niciun fel de scuză. Raportorul nostru este alături de noi până la ora 11 pentru a discuta cu dânsul și după acea oră trebuie să plece, din păcate, așa încât uh, vom vedea cum se desfășoară discuțiile noastre și apoi vom vedea dacă mai este nevoie să dezbatem în continuare sau putem să încheiem ședința noastră la ora respectivă. Suntem cât se poate de flexibili, suntem rapizi și flexibili Așa a fost mereu în Comisia Sure. Acesta este un lucru care ne-a caracterizat. Mai trebuie să fac un, o singură comunicare. Restul comunicărilor le voi face ulterior, după ce am încheiat discuțiile noastre. Deci tot ce mai trebuie anunțat vine mai târziu. Acum vreau să spun doar câteva cuvinte referitoare la structura discuției noastre. După cum știți, Am primit cam 1100 de amendamente. Sigur, nu le vom putea discuta pe toate deodată și nici putem trece prin fiecare amendament în parte ci vom încerca să structurăm puțin discuția noastră și anume să o împărțim în trei părți. Vom, porni, vom da dovadă de bunăvoință, așa am discutat și la coordonatori, deci structura raportului trebuie să rămână prezervată. Asta înseamnă cele șase mari părți cu cele șase mari titluri trebuie să se păstreze în forma sa, de aceea noi vom uh, structura discuția noastră în trei părți Vom discuta amendamentele împărțindu-le pe trei părți. Sigur, raportorul va face o prezentare cu caracter general și, de asemenea, și observații cu caracter general și apoi, în prima parte a raportului, vom uh, analiza provocările și prioritățile noastre. Deci, în raport vorbim aici de părțile 1 până la 3. Partea a doua a discuției noastre va cuprinde partea a patra din raport. Este vorba acolo despre structură, organizare și despre perspectiva financiară, iar în partea a, dar partea a cincea a raportului, aceasta va fi discutată în partea a treia a discuției noastre. Acolo vom face legătura între cheltuieli și venituri. Deci, vom discuta despre parametrii de categorie cu privire la viitorul cadru multianual financiar și de asemenea despre propriile încasări. Odată Acestea fiind spuse, îl voi ruga pe raportor să ia cuvântul și să ne spună câteva cuvinte cu caracter general referitor la raport. 5 minute îi sunt alocate acestea, apoi urmează runda de intervenții a vorbitorilor din partea grupurilor parlamentare, iar la celelalte trei părți ale discuției vom lua vorbitorii în ordinea în care doresc aceștia să ia cuvântul. Salvador, ai cuvântul. Eh, mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru flexibilitate. După cum ați spus și dumneavoastră, va trebui să părăsesc sala la ora 11 și dacă e absolut necesar, voi modifica aranjamentele de plecare și poate că voi rămâne, însă în principiu aș dori mai întâi să ascult opinia raportorilor din umbră. Aș dori să vă amintesc acele observații generale pe care le-am preluat în uh, raportul nostru al Comisiei Surei. Mai degrabă vorba de o declarație politică a Parlamentului în ceea ce privește viitoarele perspective financiare. Și deci e nevoie de un grad de compromis foarte ridicat între toate grupurile politice. De multe ori m-am referit la faptul că trebuie să ajungem la un vot de cel puțin 500 de voturi. Și nu e vorba doar de mândria mea personală, ci plecând de la ideea că 500 de voturi ar fi cifra ideală pentru a oglindi un consens majoritar, masiv și clar în uh, Parlament, în așa fel încât să avem un impact real. Propunerea un impact real atât asupra propunerii Comisiei, cât și asupra negocierilor viitoare referitoare la cadrul financiar uh, ce vor începe negocieri în uh, toamnă. Am primit 1093 de amendamente. Uh, mare parte dintre ele nu introduc o schimbare radicală în uh, raport, ci doar îl îmbunătățesc. Nu există poziții care să se opună cele a uh, pozițiilor raportorului și asupra lor putem spune că se poate ajunge la un consens. Apoi a fost foarte util modul în care grupurile politice au lucrat, au stabilit deja un consens la nivel intern, în interiorul grupurilor și au uh, înmânat amenda- uh, reprezentantului lor, uh, raportorilor din umbră, un pachet de amendamente. Deci, grupurile politice ar putea să uh, îmi permită să le mulțumesc pentru, această, pentru aceste runde de discuții și de compromis și modul în care au reușit să integreze pozițiile politice în raport. Acum există câteva amendamente care vin din partea uh, deputaților care nu fac parte din Comisia SURE și care au intrat mai în detaliu. Deci e vorba de detalii, detalii foarte precise. Uh, și e destul de greu să le integrăm în acest uh, raport, pentru că raportul nu este o declarație despre viitoarele politici ale Uniunii. Dacă ar fi așa, atunci am depășit cu mult competențele celorlalte comisii parlamentare și nu cred că acest lucru ar fi un lucru bun. De aceea eu aș prefer, fi preferat să limitez raportul meu la chestiunile pe care noi le-am stabilit și să lăsăm aceste detalii de natură politică în sarcina comisiilor competente. De asemenea, raportul meu nu poate depăși 150 de aliniate și dacă l-am face mai lung decât atât, ar fi contraproductiv. Știu că s-au înaintat foarte multe amendamente, însă eu sper că grupurile politice și membrii din Comisia Sure vor da dovadă de flexibilitate și de înțelegere, în așa fel încât să-mi permită să mențin această limită de 150 de aliniate. Așa cum a spus și doamna președinte, doresc să mențin structura inițială a raportului și secretariatul va propune o versiune revizuită în așa fel încât prezentarea să corespundă cu ceea ce stabilisem noi inițial. După cum v-am spus, voi propune multe amendamente de compromis care vor avea drept scop să sublinieze opiniile exprimate de către grupurile politice. Am făcut deja o primă examinare a amendamentelor din partea grupurilor politice și acest lucru ne permite să vedem că mare majoritate din punctele uh, evocate ar putea face obiectul unui uh, compromis clar. Este evident că unele dintre subiectele abordate poate nu vor permite obținerea unui consens și poate că vom avea nevoie de o dezbatere. De dezbatere. În orice caz, doamna președinte, voi încerca uh, Uh, pe cât posibil să evităm această uh, situație, în așa fel încât pe 24-25 mai, când vom vota în comisia noastră, să avem un număr mai limitat de amendamente. Mulțumesc, doamna președinte. Ja, vielen Dank. Ähm, Mulțumesc. Acum ne lipsește coordonatorul din partea PPE-ului, așa încât vom începe cu coordonatorul de la SND. Ioran. Ah, Ivailo. Gut. Ivailo. Ja. Ich gehe auch glatt über zu Karl, also das ist kein Problem. Uh, we, we, we were not quite uh, prepared for this. Noi nu suntem pregătiți pentru această discuție. Am crezut că o să discutăm despre provocări și priorități politice. Este aceasta situația acum? Nu. Comentarii de ordin general. Bun, atunci voi face eu comentariile de ordin general. Comentariu general. Noi nu dorim să schimbăm structura raportului. Am fi putut avea diferite perspective asupra structurii, însă cred că astăzi ar fi nerezonabil să încercăm să modificăm structura. Structura este așa cum este, au fost înaintate amendamente față de această structură și cred că ar fi nepractic să încercăm să schimbăm structura raportului. Suntem mulțumiți de ea. Cea mai importantă parte pentru noi este să organizăm munca de acum încolo până la plenară în așa un fel încât grupurile să aibă posibilitatea să discute uh, compromisurile. Am, voi avea o discuție individuală cu Salvador pe această temă. Uh, i-am spus că pentru noi este foarte important ca uh, sugestiile pentru compromisuri să vină până pe 2 mai, pentru că pe 3 și 4 mai ne întâlnim în cadrul grupului. Deci avem nevoie de timp până la votul final uh, la Comisie pentru a discuta aceste compromisuri. Și din câte am înțeles, Salvador uh, este dispus să respecte această solicitare din partea grupului nostru și suntem foarte mulțumiți pentru aceasta. Sunt de acord cu el că ar trebui să încercăm să găsim soluții uh, largi, cuprinzătoare, în ceea ce privește cele mai importante chestiuni. Sigur că nu putem cădea de acord asupra tuturor punctelor, însă trebuie să avem o bază de negociere puternică cu Consiliul și toată lumea înțelege că marea provocare vine în momentul în care trebuie să ne întâlnim cu Consiliul și să încercăm să găsim o metodă de a dialoga cu acesta, chiar dacă este vorba numai despre o procedură de consens. Deci aceasta va fi marea provocare și dacă suntem scindați în Parlamentul European, sigur că vom avea dificultăți în găsirea unei soluții bune în dialogul cu Consiliul. Deci sunt de acord cu domnul raportor, ar trebui să lucrăm mai de aproape pe compromisuri, să găsim compromisuri cât mai largi, dar sigur că există și o limită. Există anumite condiții, anumite valori pe care, asupra cărora nu putem face compromisuri. Dar dacă calendarele sunt respectate, suntem bucuroși să urmăm sugestiile raportorului. Mulțumesc, Carl. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în ceea ce privește modul de a lucra în continuare, uh, și noi așteptăm cu nerăbdare să vedem care sunt compromisurile propuse de raportor. Acesta este singurul mod rezonabil de a lucra cu acest număr mare de amendamente. Încercăm să concentrăm amendamentele care vin din partea grupului nostru. Poate putem să le reducem la 30% dintre ele. Ideea este să progresăm, dar cu toate acestea rămân multe amendamente. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să lucrăm pe această direcție cât se poate de bine. În ceea ce privește structura raportului, sunt câteva modificări pe care am dorit să le facem, mai ales finanțarea bugetului ne interesează. Subliniem necesitatea de a analiza chestiunea propriilor resurse, care se bucură de un sprijin larg uh, în acest Parlament, însă Cred că structura nu este subiectul cel mai important. Important este mesajul politic pe care îl vom transmite publicului și Consiliului și Comisiei, în ceea ce privește prioritățile noastre, bineînțeles. Permiteți-mi de asemenea să subliniez încă un lucru. La ultima ședință de la Strasburg am spus deja asta. Părerea mea este că, studiind amendamentele, sigur nu vreau să intrăm în detaliu cu privire la fiecare, însă uitându-mă la propriile amendamente, marea provocare constă, sigur, nu știu dacă putem să vorbim despre priorități, pentru că, după cum am spus, totul este o prioritate în acest moment. Permiteți-mi să fiu cinic, însă nu avem priorități negative, dar, în al doilea rând, noi prioritizăm totul. Pentru noi totul este prioritar acum. Nu zic că este greșit, însă Dacă este să facem niște calcule, bugetul ar trebui să crească cu 20, 30, 40% dacă ar fi să rămânem la atâtea priorități. Deci așa ceva nu cred că poate să fie credibil. Deci marea provocare este să vedem căror amendamente uh, le dăm prioritate, care sunt mai credibile, pentru că prioritizând totul, uh, nu uh, avem o imagine credibilă nici în ochii publicului, nici în ochii celorlalte instituții cu care colaborăm. Cred că aceasta va fi cea mai mare provocare pentru noi. Am încercat, am încercat să accentuăm uh, amendamentele uh, noastre, arătând direcția pe care dorim să mergem, însă sunt convins că și celelalte grupuri au avut inițiative pe această direcție. Deci avem o provocare comună și anume să facem un compromis, să arătăm că știind că bugetul Uniunii Europene nu poate să crească, putem să arătăm că avem alte priorități, nu că ne învârtim în jurul cozii, ci că avem niște priorități clare care se bazează pe un buget. Deci, avem niște provocări care ne așteaptă și putem să mergem într-o direcție bună. Sper că putem de asemenea să negociem într-o manieră ca să ne ajute să ne exprimăm ideile noastre. Pentru că până la urmă nu putem să mulțumim pe toată lumea de aici. Ja, vielen Dank. Vielleicht, uh... Mulțumesc. Vreau să spun și eu un lucru. Cu raportul nostru trebuie să uh, obținem un raport privind uh, cadrul multianual financiar. Nu trebuie să avem un act legislativ detaliat și să intrăm în profunzime în diversele domenii, domenii politice. Anumite amendamente merg pe această direcție. Încerc să anticipeze anumite lucruri care vor veni abia ulterior. Trebuie să vedem și asta atunci când analizăm amendamentele. Însă toți trebuie să reținem care sunt liniile orientative nu avem un act legislativ detaliat, ci o perspectivă financiară și ar trebui să funcționeze. Uh, acum, BAS. So, uh, and, and let me be very clear, the coming period is... Mulțumesc, doamna președinte. E adevărat că perioada ce va urma va fi una crucială pentru, pentru a face compromisuri și va trebui ca toate grupurile politice să se aplece asupra lor. Însă vedeți că acum calendarul este deosebit de important. Dacă e să ne uităm la modul în care vom uh, proceda, în vedere că ne așteaptă două săptămâni turcoazi, uh, și vom avea uh, aproape imediat după votul în plenară, e bine, trebuie să fim foarte atenți și anume ca toate grupurile care sunt în afara comisiei noastre să n-aibă cumva impresia că facem ceva undeva în colț, într-un colțișor noi singuri și că ne vom regăsi în plen și nu ne vor susține. E adevărat că în momentul în care ajungem în plen, toate amendamentele sunt gata, dar până atunci este foarte clar că trebuie să implicăm săptămâna viitoare deja toate grupurile politice pe aceste amendamente de compromis și uh, pe 2 mai abia vom avea prima versiune a acestor amendamente de compromis și toate grupurile politice uh, vor determina poziția lor la momentul acela și apoi probabil că va exista și un vot în fiecare grup politic, de aceea dacă nu le avem deja săptămâna viitoare sau măcar un schimb de opinii cu celelalte grupuri politice, atunci ar putea să ne aflăm într-o situație periculoasă și anume ca ceea ce noi vom discuta și vota în comisia noastră să nu fie susținut în plen. Eu insist asupra acestui lucru. Eu știu că toată lumea are nevoie de timp suplimentar pentru a analiza amendamentele de compromis și că e nevoie de, de, de, de, de, de timp. Deja acum trei săptămâni am spus că uh, trebuie să facem acest lucru, să ne mișcăm mai repede. Și iată că acum ni se spune că vă, le vom avea aceste amendamente de compromis doar pe 2 mai. Însă trebuie neapărat să organizăm aceast, uh, acest schimb de opinii cu celelalte grupuri politice. Și uh, asta tocmai ca să evităm uh, surprizele plăcute în plen. Apoi, în ceea ce privește structura raportului, din punctul nostru de vedere, este foarte important să avem o dezbatere clară despre veniturile proprii, pentru că acesta va fi un aspect crucial care se va uh, distinge în mod clar în, în, în discuții. Noi trebuie să insistăm asupra acestor resurse proprii. Suntem Parlamentul European, știm că acest lucru va fi un subiect de, de natură politică la Consiliu, deci trebuie să ne asigurăm că noi uh, evocăm în mod clar și răspicat acest aspect. Apoi, n-am să intru în detalii în ceea ce privește amendamentele și structura amendamentelor propuse de grupul ALDE. Însă, poziția noastră referitoare la resursele proprii trebuie să fie pusă chiar uh, la începutul textului, pentru că acesta este elementul crucial. Apoi, uh, o idee exprimată de doamna președinte a comisiei noastre. Eu știu că aici discutăm despre cadrul financiar multianual. Știu asta. Însă, pentru toate grupurile politice, un lucru este evident, că încercăm să ved, uh, analiza priorităților și a lucrurilor care nu sunt prioritare va depinde foarte mult de cadrul financiar multianual. Deci dacă nimic nu se schimbă în acest cadru multi, uh, financiar multianual, atunci nimic nu se va schimba în prioritățile noastre. Și dacă în primul aliniat a acestui raport, raport spunem că uh, aprovizionarea cu energie, schimbările climatice sunt prioritățile noastre, atunci uh, Ulterior, toate politicele uh, referitoare la aceste priorități trebuie să fie finanțate, pentru că altfel am avea doar așa intenții frumoase, cuvinte frumoase și uh, nimic concret. Trebuie să vedem concret ce anume se va întâmpla. E nevoie, deci, poate și de câteva observații suplimentare. Uh, nu trebuie neapărat să utilizăm cuvântul verde sau ecologic sau mai știu eu ce. Trebuie să explicăm, spre exemplu, în mod clar ce înseamnă o reformă a politicii agricole comune, să o însoțim de, cu anumite explicații. Dacă nu avem aceste aspecte, aceste explicații suplimentare în raport, atunci nu prea văd eu ce facem noi în calitate de Parlament European pentru a convinge Consiliul să ne acorde mai multe uh, fonduri. Trebuie să explicăm clar care sunt prioritățile noastre, iată, acestea sunt, atunci, iată de ce avem nevoie de priorități, de uh, venituri proprii, tocmai pentru că vrem să finanțăm aceste priorități. Deci trebuie să fim mult mai concreți și mult mai specifici și multe amendamente merg în această direcție. Vreau să subliniez acest lucru, pentru că uh, aceste amendamente sunt cruciale și trebuie să ne asigurăm că, în final, cadrul financiar multianual va fi susținut de întregul Parlament. Și mă întorc la cele spuse încă de la bun început. Foarte important este să putem discuta aceste amendamente de compromis cu toate grupurile politice. E nevoie de interacțiune și discuții deja încă de săptămâna viitoare. Nu normal să clash. Mulțumesc încă o dată pentru a clarifica. Este cât se poate de corect ceea ce spui. Trebuie în mod evident, dacă discutăm despre cât credem câți bani credem că vom avea nevoie pentru următoarele cadru multianual financiar, trebuie să spunem și despre ce politică vom avea nevoie. Deci dacă să rămânem la modelul politicii agricole, trebuie să specificăm modul în care uh, prevedem bani publici pentru bunuri publice. Dar nu că agricultorii uh, vor primi atâtea procente din pentru. La politica structurală este cam la fel. Dăm anumite, facem anumite referiri, dar nu spunem regiunile cu tare, atâtea procente din cu tare. Pentru că acest lucru va fi discutat ulterior. Sigur că va trebui să ne preocupăm și de asta, cu toții, însă abia după aceea, după ce avem o legislație clară pentru politica agricolă, pentru politica de coeziune din Parlament. Însă, părerea mea este că nu ar trebui să menționăm aceste lucruri în raportul SURE. Sigur, uh, conținuturile trebuie să meargă pe direcția ecocondiționalitate și așa mai departe. Din partea ICR? Aha. Jeżeli chodzi o kwestie proceduralne, to oczywiście czas odgrywa niezwykle... Mulțumesc, doamna președinte. Bineînțeles, uh, calendarul este foarte, foarte important pentru că dacă în uh, grupul nostru de coordonatori simțim că există susținere din partea grupurilor politice pentru un număr mare de amendamente, acestea vor fi votate în plen. Uh, altfel vom fi într-o situație în care vom vota o mie de amendamente în plen, ceea ce e contraproductiv. Și mai mult decât atât, s-ar putea să ajungem la o situație în care se votează o poziție incoerentă. De aceea, calendarul este foarte important. În al doilea rând, venituri proprii. Nu văd de ce trebuie să punem asta mai întâi uh, în text, în primul aliniat. Pentru că dacă o punem la începutul uh, raportului, ar putea să ducă la un sentiment și anume că nu e vorba doar de o dezbatere intelectuală de tip universitar. Noi, din punctul nostru de vedere, am fi împotriva uh, introducerea acestei idei uh, de venituri proprii încă de la bun începutul raportului, pentru că asta ar crea o, o impresie greșită, ca și cum ar fi subiectul principal asupra căruia trebuie să-ți ia o decizie. Ar trebui să vedem mai întâi care sunt posibilitățile din punct de vedere politic pentru a avea o astfel de procedură. Însă, în principiu, eu aș fi împotriva unei astfel de structuri. Bineînțeles, problema principală este următoarea. Cum putem evita o dezbatere în ceea ce privește reforma politicilor? Atâta vreme cât uh, nu e suficientă finanțare care să vină să sprijine aceste politici. Eu aș propune o situație în care să dis- evităm uh, discutarea reformei politicilor în timp ce discutăm uh, bugetul, pentru că atunci s-ar putea să avem uh, foarte multe opinii din partea celorlalte comisii uh, parlamentare referitor tocmai la aceste reforme. Ar trebui poate să avem în acest raport uh, elemente faptice, dar și asta ar putea să pună un anumit risc. Un alt risc ar fi să luăm anumite decizii care ar putea fi uh, ar putea fi, bineînțeles, susținute de strategia UE 2020, dar ar rămâne la nivel de intenție, nu ar fi suficient de concrete. Și am putea, pe ușa din spate, să introducem anumite reforme care nu și-au un temei clar în uh, tratat. Și atunci am putea să contracarăm obligațiile pe care le au statele membre de coordonare și de colaborare. De aceea vă propun eu să ne referim clar la obligațiile ce decurg din tratat și să ne uh, referim mai puțin la uh, aspectele politice. Lucrul cel mai important pentru a respecta uh, calendarul este să punem capăt acestei avalanșe de amendamente care sunt înaintate. știm cum au fost lucrurile în trecut, știm că va fi un vot dificil, dar cu cât mai puține amendamente, cu atât mai bine. Ja, danke sehr. Ähm, mulțumesc. Din partea GUE. Frau Herzia. Ja. Doamna Herzia. Da, mulțumesc. Chiar dacă nu sunt uh, reprezentanta la Comisia Sure, um, eu sunt uh, reprezentant din partea regii și cred că este o chestiune dificilă ceea ce avem noi în față, pentru că trebuie să discutăm întâi despre finanțe și apoi, mai târziu, despre modul în care, să spunem, politica de coeziune ar trebui să fie purtată ca parte a uh, politicii financiare. Și cred că trebuie să căutăm un echilibru și să procedăm cu mare atenție pentru a nu ne pierde obiectivul din vedere pentru că în cadrul Uniunii Europene toate aceste resurse și implicarea lor trebuie să ducă la uh, reducerea marilor diferențe care există în Uniunea Europeană. Și dacă este să vedem care sunt punctele de vedere și avizele de la celelalte comisii, care sunt dorințele, ne vom uh, afla în fața unei mari probleme financiare. Ne aflăm deja. Și cred că într-adevăr, trebuie să discutăm despre volumul total. Dacă acesta este suficient pentru toate lucrurile pe care dorim să le realizăm, mai ales în domeniul coeziunii. Spun asta pentru că există probleme și provocări care n-au jucat așa un rol important în ultimii 10-20 de ani ca în prezent. Există tot felul de tulburări în domeniul mediului, de asemenea subiectul sărăciei, care a câștigat foarte multă relevanță în ultimii ani. Sigur că există și alte provocări care s-au adăugat prin faptul că au aderat uh, noi state membre în care această temă joacă un rol foarte important. De aceea, resursele proprii nu trebuie să fie aduse în prim plan. Sigur, este corect că această chestiune trebuie tratată cu multă sinceritate. Pentru că este o temă pe care multă lume o evită și chiar și în statele membre, resursele proprii reprezintă o scuză pentru a nu trata anumite alte probleme. Deci, trebuie să păstrăm mereu privirea aplicată spre țările mai slabe, precum și pe cele foarte bine dezvoltate. În ceea ce privește SURE, această combinare a politicii de coeziune cu alte politici, de exemplu cu strategia 2020, este foarte importantă, însă trebuie să analizăm lucrurile cu atenție, să vedem dacă este într-adevăr rezonabil să legăm strategia 2020, care are niște linii directoare verticale, de alte conținuturi politice cu care ne vom confrunta, cum ar fi uh, politica de coeziune, în care există aspecte orizontale care trebuie tratate. Sunt uh, lucruri diferite care trebuie puse în acord și toate aceste lucruri trebuie analizate cu atenție pentru că modul în care am făcut-o până acum nu este suficient. Foarte pe scurt, probabil că vor mai completa și alți colegi cu alte observații. Mulțumesc, uh, doamna Mate Andreasen. Thank you, Chair. Uh, I have already referred to the difficulty of... Mulțumesc, doamna președinte. M-am referit deja în trecut la cât de greu este să planifici viitorul în toiul unei crize. Eu sunt de acord că raportul nu trebuie să depășească 150 de aliniate, pentru că cu cât e mai lung, cu atât e mai puțin eficient. Acum, în ceea ce privește conținutul raportului, eu cred că ar fi poate bine să luăm în considerare cele spuse de reprezentanții parlamentelor europene, eh, parlamentelor naționale ieri la întâlnirea pe care am avut-o cu ei. Pentru că au exprimat, dar din păcate mulți dintre colegii noștri n-au fost prezenți la acest schimb de opinii. Uh, toți s-au exprimat uh, uh, de, referitor la criză și la sentimentul de neliniște pe care acesta îl suscită. Acum, ne putem concentra pe priorități și mulți dintre noi au menționat priorități. Spre exemplu, chestiunile legate de ocupare. Da, ar fi bine, însă pentru asta e nevoie de fonduri și economii care să ne permită să compensăm faptul că uh, avem aceste priorități. Deci trebuie să facem economii. Și nu știu dacă uh, discutăm despre economie aici. Vorbim despre uh, sublinierea veniturilor proprii ca fiind elementul principal. Apoi, un alt aspect asupra căruia s-a pus accentul ieri era finanțarea pentru politicile de coeziune. Cu toții uh, erau de acord să spună că nu mai au fonduri pentru a cofinanța astfel de proiecte. Și atunci, de ce ar trebui noi să ne uh, continuăm finanțările în uh, această direcție, pe această politică? Și un alt aspect la care s-au referit deputații naționali ieri a fost riscul de a avea această taxă pe tranzacțiile financiare. Uh, spre exemplu, reprezentanții din Irlanda ne-au spus cât de uh, negativ a fost uh, rezultatul în anii 90 când au încercat să facă o astfel de, să iau o astfel de măsură. Deci, eu în final aș spune că nu sunt de acord să vorbim despre uh, venituri proprii ca fiind primul aliniat și la adică nici măcar să vorbim despre venituri proprii în general. Das mit den Schweden und dem negativ da, treaba aceasta cu Suedia și cu experimentul negativ din anii 80, în ceea ce privește um, impozitul pe tranzacții financiare, cu toții am auzit despre asta, știm cum stau lucrurile, însă știm că Câteodată este prea devreme în uh, cursul unei istorii uh, că se întâmplă anumite lucruri. Câteodată este prea târziu, dar poate că a fost prea devreme și de acolo eșecul. Acum uh, dorește Ioran să mai spună ceva, dar foarte pe scurt, pentru că mai avem o lungă listă de vorbitori. Foarte pe scurt, haideți să ne amintim. Asta s-a întâmplat într-o singură țară. Este o mare diferență comparat cu Uniunea Europeană cu 500 de milioane de locuitori. Și a fost uh, realizat la un alt nivel, un nivel mai mare cu 20, de, de 20 de ori decât nivelul propus de noi. Deci este o mare diferență. Da, a vorbit cineva care știe mai bine ca noi cum stau lucrurile. Mulțumesc! Și acum am uh, discutat despre partea generală, am trecut și prin runda reprezentanților grupurilor parlamentare. Nu ne mai lipsește decât reprezentantul PPE-ului. Însă, dacă nimeni uh, nu dorește să mai spună nimic și nimic general la partea generală, atunci putem să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Observ că membrii PPE nu sunt interesați să ia acum cuvântul, Ianca Brandi, James Ellis, Eva Scott Manis și Constanze Creel mai doresc să ia cuvântul. Întrebare referitor la partea generală sau la prima parte a discuției, priorități și provocări generale? Nu acum, deci. Die, die, gleich, wenn wir... Imediat vom începe să discutăm despre prioritățile politice și despre provocări și atunci vom discuta despre raport și despre amendamentele aferente acestuia. Este vorba despre articolele din raport de la 1 la 89 și observați că avem un vraf de amendamente. Vorbim de părțile 1-4. Bun, Ian. Yes, thank you, Madam Chair. Uh... La finele anului trecut uh, am încercat să deturnăm negocierile privind bugetul 2011, fiindcă doream să ne spunem noi cuvântul în ceea ce privește negocierile cu privire la cadrul financiar multianual. Iar Consiliul a refuzat acest lucru. Sincer să fiu, mă întreb dacă nu cumva ne vom uh, trezi cu un raport uh, Uh, și mă întreb care ar fi poziția noastră dacă am fi la masa negocierilor cu Consiliul. Iar uh, dacă negocierile sunt în desfășurare și trebuie să se ia unele hotărâri privind uh, fondul de coeziune și politica agricolă, dacă va exista la negocieri un reprezentant al Parlamentului, ce, va, ce poziție va susține? Fiindcă noi nu avem una. Și vom ajunge ca în situația de față cu o sumedenie de priorități, dar nici o poziție clară. Am vorbit despre abordarea unor domenii de politici individuale. Unii sunt de părere că ar trebui să facem așa, alții nu. Eu speram că înainte să se înființeze această, co- înainte să se înființeze această comisie, speram să aibă o vedere de ansamblu, ceea ce ar fi însemnat că putem să uh, Um, facem tot felul de negoțuri compensatorii între părțile implicate și cu toții eram de acord cu privire la modernizare, cu privire la importanța strategiei UE 2020, inovație, durabilitate și așa mai departe. Dar dacă acestea nu se materializează în domenii de politici individuale, nu, nu înțeleg ce înseamnă că sunt de acord asupra viziunii generale. Uh, în Parlament e ușor să-ți conturezi o, o viziune, e mai greu însă să dobândești curajul pentru a lua hotărâri care decurg din această viziune. Iar, cred, iar eu cred că aceasta este una dintre problemele cu care ne confruntăm aici. Următoarele săptămâni sunt hotărătoare. Dacă găsim compromisuri asupra cărora tuturor, sunt, toți suntem de acord, vom avea o poziție care, de fapt, nu e poziție la nivel politic și înseamnă că nu vom avea nicio greutate, nicio influență asupra întregului proces până la finalul acestuia, când Consiliul va va cădea la un acord cu privire la viitorul cadru financiar multianual și noi vom fi în situația în care doar vom putea să semnăm acordul final și gata. Deci, haideți să încercăm ca în următoarele săptămâni să încercăm nu numai să găsim compromisuri, ci să facem niște alegeri adevărate. Iar uh, atunci când faci alegeri, înseamnă că nu se poate ca toată lumea să fie de acord. Eu prefer o majoritate restrânsă, dar care să ia hotărâri politici și care să aibă o poziție politică puternică față în față cu Consiliul și ca până la urmă să ajungem la o poziție cu care să fim cu toții de acord, fără să facem niciun compromis. Iată care este părerea mea. Sper să facem acest lucru în următoarele săptămâni, de, mai degrabă decât să facem tot felul de compromisuri pe care să nu le accepte toată lumea. Etwas. Mulțumesc. Eu sunt ceva mai optimistă în această privință. Cred că vom uh, primi un raport care să aibă o putere de expresie destul de mare și, de asemenea, vom reuși să obținem o majoritate bună în spatele acesteia. Oricum, înainte, uh, va trebui să ne fi hotărât asupra anumitor puncte, pentru că nu vom putea stabili totul prin compromisuri. Cu siguranță va trebui să mai și uh, discutăm în contradictoriu. Însă, dacă noi ca Parlament nu vom exprima clar un punct de vedere, Consiliul va face tot ce va dori cu noi. De aceea, tocmai din acest instinct de autoconservare, avem nevoie de o poziție clară. Acum, Ivas Gotmanis, comentariu de ordin general. Try to be very short. O să încerc să fiu succint. La ultima reuniune de conciliere cu Consiliul, nu am așa nicio înțelegere privind uh, resursele proprii și nici, față, nici în ceea ce privește alte chestiuni. Eu uh, fac o propunere pe două părți. În primul rând este vorba despre uh, răspunsul pe care îl dăm noi la propunerea statelor membre de a îngheța, de a îngheța bugetul la nivelul uh, anterior. Trebuie să spunem dacă suntem de acord sau nu, fiindcă dacă cedăm aici uh, există o altă cale de urmat. Dacă nu suntem de acord uh, cu înghețarea bugetului în ceea ce privește cadrul financiar multianual, atunci trebuie să ne hotărâm cum vom majora bugetul. Dacă suntem de acord cu Consiliul și nu avem de ales, atunci trebuie să uh, vedem care sunt celelalte posibilități, finanțarea cu resurse proprii, nu numai impozite, ci și um, majorarea TVA-ului și vreau să vă mai dau un exemplu de ieri care ne dovedește că acest sistem este greșit. Statele membre la Cancun au fost de acord cu 2,4 miliarde de euro pentru uh, schimbări climatice și 65 de milioane din bugetul european. Iar uh, asta din cauza aceasta, ieri la buget am avut o problemă, fiindcă raportorul nostru a, a întrebat de ce trebuie să plătim noi pentru China și alții care sunt țări dezvoltate deja. Și așa cum a spus domnul Mamasur, mai mult chiar decât noi, astfel încât trebuie să avem un, un răspuns. Ori suntem de acord, ori nu cu aceste țări care au format majoritatea în Consiliu. E vorba de țările scandinave, Germania, care au făcut această propunere în formă scrisă. Vă mulțumesc. Constanță. Ja, vielen Dank. Constanțe. Da, mulțumesc, doamna președinte. Vreau să spun și eu câteva cuvinte foarte scurt uh, în această parte a dezbaterii generale. Eu uh, susțin uh, faptul că în raportul domnului Gariga două există două linii privind modificările în domenii politicii, linii pe care trebuie să le impunem, însă legislația pe care a realizat-o tot Parlamentul până acum nu trebuie modificată esențial, pentru că până la urmă cu toții am uh, configurat-o împreună. Cred că fiecare dintre noi mai este uh, membru și într-o altă comisie și știm cu toții foarte bine că atunci când vorbim despre anumite acte legislative, intrăm mult mai mult în detaliu. Și sigur că este o dezbatere politică care trebuie să aibă loc în fiecare comisie. Hotărârea se ia printr-o procedură de codecizie, așa încât nu putem să începem să credem cu acest raport că vom reuși foarte rapid să ajungem la niște compromisuri în toate domeniile, mai ales în ceea ce privește politica agricolă și cea de coeziune. Nu cred că vom reuși să stabilim un mod de organizare atât de rapid. Cred că ar trebui să ne disciplinăm mai bine. Domnul Gariga a făcut niște propuneri foarte bune tocmai în acest domeniu al politicii de coeziune și cred că lucrurile merg suficient de departe, astfel încât să putem să stabilim într-un act legislativ uh, ulterior cum uh, stau lucrurile mai în detaliu. Vă mulțumesc! Ok, dan... Uh... Mulțumesc! Cu aceasta cred că am încheiat dezbaterea generală. Salvador, dorești să tragi niște concluzii? <clears throat> Una sola, președinte. de... Doar o singură concluzie, doamna președinte. De fapt, nu, câteva concluzii. Prima, în ceea ce privește calendarul. Da, E adevărat că grupurile politice vor să poată să aibă un cuvânt de spus asupra uh, amendamentelor de compromis, deci trebuie să le primească cât mai repede, deci poate că raportorul ar putea să vadă împreună cu secretariatul ce putem face pentru a accelera pasul. Am uh, văzut că ar fi eventual posibil să uh, fixăm o dată mai uh, rapidă de întâlnire pentru coordonatori, în așa fel încât să putem să analizăm aceste amendamente de compromis și să vedem care este opinia tuturor grupurilor politice pe marginea lor. Eu aș fi vrut, în ceea ce privește conținutul, în momentul în care vom analiza subiectele cele mai importante, aș vrea să repet încă o dată o idee, o idee pe care am exprimat-o deja vis-a-vis de acest raport, și anume că acest raport este doar o declarație politică și mă, mă adresez aici uh, deputaților care sunt poate mai noi uh, în, uh, în acest parlament, domnul Gerbrandi, spre exemplu. Trebuie să fim conștienți în, la final care este cadrul în care ne aflăm noi. Noi putem, prin această comisie SURE, să încercăm să modificăm politicile comunitare. Însă, persoane cu experiență parlamentară mai îndelungată, spre exemplu doamna Crel, care tocmai a luat cuvântul, E bine, aceste persoane ne spun că până la urmă comisiile competente sunt cele care vor putea să se pronunțe. Deci eu am făcut o propunere care era oarecum uh, revoluționară și anume să avansăm aceste priorități negative care ar duce la o schimbare radicală a politicilor uh, bugetare, însă sunt convins că în cadrul comisiilor uh, competente va fi greu să întrunim un acord. De aceea, după părerea mea, o să fim poate puțin decepționați în ceea ce vrește obiectivele pe termen scurt. Însă, Ideea este să transmitem un semnal politic important din partea Parlamentului European. Și atunci, pentru a face asta, este uh, absolut indispensabil să ținem seama de avizele tuturor comisiilor competente. Eu vreau să fac acest lucru. Și plecând de la aceste limitări și restricții, secretariatele grupurilor politice mă vor ajuta în așa fel încât să prezentăm un raport cu noutăți. Vreau să discut cu toată lumea nu știu dacă vă amintiți uh, propunerea Consiliului cu privire la uh, uh, uh, cadrul financiar. Vom vedea dacă propunerea Consiliului va fi uh, cu mult diferită de ceea ce propunem noi și vom vedea dacă va exista marja de manevră și de discuții. Însă grupurile politice uh, vor trebui la un moment dat să uh, ajungă la un document care ar putea să contrazică ulterior ceea ce am spus noi inițial în raport și asta din cauza poziției Consiliului. Ceea ce este important este ca pe 10 iunie să putem vota, să avem o propunere financiară și să o putem înainta Consiliului și să fim în stare să luăm deciziile politice ce ne revin nouă. Și vom vedea care va fi propunerea uh, finală a Consiliului și vom vedea dacă aceasta este compatibilă cu a noastră, cu cea a Comisiei Sure. Și vom avea de ales să adoptăm sau să respingem propunerile de uh, perspective financiare. Însă până atunci trebuie să dăm un semnal politic clar, să arătăm în mod clar până unde vrem să mergem. Uh, cam atât, doamna președinte, nu pot să merg mai departe decât atât. Bun. O întrebare, vă rog. Da, am o singură întrebare pentru domnul Gariga și aș aprecia dacă prin prisma experienței sale și a modul în care a progresat ne-ar putea răspunde. Cu această abordare, de ce nu am luat toate avizele ale comisiilor uh, specializate și am întocmit astfel raportul? Care este rolul comisiei SURE? Pentru că avem și noi un rol și rolul nostru este să analizăm avizele de la comisiile specializate și să vedem care este totalul. Deci, întrebarea mea, de ce nu am pus, la, adus la un numitor comun toate aceste avize specializate? Ja, sicher. Das kommt mir jetzt aber so... Da, sigur. Um, puteți răspunde, dar am impresia că um, ajungem să discutăm ca într-o relație de căsnicie. De ce s-a ajuns la această chestiune, domnule Gariga? The sure added value. Valoarea adăugată a Comisiei SURE ei bine, e vorba de modul în care vom analiza propunerile făcute de comisiile competente. Dacă ne uităm la contribuțiile din partea diferitelor comisii parlamentare și dacă ne uităm la proiectul final de raport, veți vedea că de fapt nu am anexat pur și simplu avizele acestor comisii, ci am preluat anumite părți din aceste avize și am încercat să le adaptăm, să le modificăm în așa fel încât ele să se poată integra în structura generală a raportului care să fie și adoptată de grupurile politice. Deci, am preluat uh, uh, idei din partea Comisiei Regii, din partea Comisiei Cult și așa mai departe, în așa fel încât să creăm un, un soclu comun uh, ale tuturor, uh, a tuturor contribuțiilor. Bineînțeles, n-am putut prelua totul. Însă am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință pentru a integra cât mai multe idei din partea comisiilor, însă nu pur și simplu adăugând uh, ideile unele după altele. Deci, vedeți, rezultatul este totuși diferit. Am general... Mulțumesc! Acum am stabilit carul general și acum vom începe să discutăm pe marginea amendamentelor noastre. Am spus deja, raportul, aliniatul 1 până la 89, articolul 189, acesta reprezintă baza pentru discuția noastră și primele patru pachete de amendamente. Și începem. Până acum există trei solicitări de intervenție. Nu mai trecem prin uh, runda intervențiilor reprezentanților grupurilor parlamentare, deci cine dorește să ia cuvântul să uh, anunțe acest lucru. Carl, uh, domnul Cavalio, Ivalo Calvin și domnul Hagut, Haglund, toți sunt pe lista de vorbitori. Bun, haideți să începem. Maria. Thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am înaintat un grup de amendamente care au fost discutate și s-au bucurat de sprijinul PPE-ului de la ITRE. Aceste amendamente se referă la mai multe domenii. În primul rând este vorba de cercetare. Am cerut uh, o majorare a finanțării în uh, următorul program cadru privind cercetarea și inovarea și am uh, spus că am dorit să se dubleze aceste fonduri, dacă se poate, pentru promovarea excelenței, dar și în egală măsură pentru a se promova această scară care duce la excelență. Singurele singurele criterii ar trebui să fie, singurul criteriu ar trebui să fie excelența, dar nu există o bună distribuție geografică a actualului program cadru, numărul 7, astfel încât unele state membre din Sud, de pildă, și nici eh, sunt defavorizate, defavorizate și chiar la nivelul țării există o distribuție inechitabilă și există dovezi de excelență peste tot în Europa, în universități, industrie, IMM-uri. Această finanțare, aceste fonduri ar trebui să promoveze și să caute aceste oaze de excelență și să promoveze această scară a excelenței. Ieri s-a aprobat acest lucru la ITRE ca fiind o parte integrantă a revizuirii de la jumătatea parcursului, este în ceea ce privește uh, acel de-al șaptelea program cadru. Am uh, introdus și o parte privind noul program cadru și aceste amendamente care au fost aprobate cu majoritate covârșitoare la ITRE. În ceea ce privește industria, am înaintat un pachet de amendamente pentru a spori uh, o bază industrială bazată pe competitivitate și inovație la nivel european. Am pus accent pe simplificarea procesului pentru IMM-uri în ceea ce privește accesul la finanțare, precum și chestiunea inovării și eficienței resurselor în, în sectorul industriei. În ceea ce privește energia, am uh, uh, subliniat importanța eficienței energiei, a structurilor energetice pentru a ajunge la Uh, surse de energie necostisitoare și curate. Am uh, indicat faptul că finanțarea altor programe, cum ar fi fondurile structurale, ar trebui să aibă prin, ca principal obiectiv clădirea de capacități pentru cercetare și inovație, promovarea competitivității la nivel european, precum și promovarea unor surse de energie curate. În ceea ce privește chestiunile orizontale, am cerut o simplificare drastică a structurii uh, a regulilor administrative și financiare în ceea ce privește finanțarea programelor nu numai de cercetare, ci dacă se poate și a ci la nivel general toate programele de finanțare ar trebui să fie mai simple. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Maria. Ivailo acum. Uh, mulțumesc foarte mult, uh, Iuta. Aș dori să fac câteva observații de ordin general. Nu o să intru acum în, amănune, în amănunte în ceea ce privește amendamentele înaintate în grup. Am, avem uh, am înaintat amendamente și la nivel individual și în momentul în care vom avea textul final uh, vom vedea atunci cum stau lucrurile. Dar aș dori să fac câteva observații în ceea ce privește modificările politicilor și uh, a priorităților europene este vorba de raportul lui Salvador, această parte a raportului lui Salvador. Momentul în care luăm în considerare bugetul, trebuie să ne gândim la structură și impact, dar nu neapărat la bani, cel puțin în această etapă. Bineînțeles, există constrângeri și limitări ale bugetului, dar dacă începem invers de la, de la limitări și constrângeri, mă tem că nu vom putea să conturăm foarte bine politicile pe care ni le dorim și nu vom atinge obiectivele acestui instrument financiar. În al doilea rând, e nevoie să îmbinăm stabilitatea politicilor existente și a obiectivelor actuale cu introducerea noilor provocări care vor apărea în, cadru, în noul cadru financiar multianual. Nu cred că în acest uh, raport putem aduce la oaltă toate prioritățile Uniunii Europene. În primul rând nu se poate și în al doilea rând Trebuie să ne amintim faptul că bugetul european reprezintă unul dintre instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a ne atinge obiectivele în Uniunea Europeană. Avem bugete naționale, avem uh, instrumente financiare suplimentare, avem și alte posibilități, cum ar fi PPP-urile și așa mai departe astfel încât nu uh, trebuie să stabilim uh, toate, toate prioritățile aici, astfel încât pentru a avea un echilibru între obiectivele existente și îmbunătățirea precum și atingerea noilor priorități, trebuie să um, facem câteva, uh, să luăm câteva măsuri. În primul rând, trebuie să, să existe toate condițiile necesare întrunite în ceea ce privește punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona, fiindcă în continuare mai, ne mai confruntăm cu unele probleme aici. În al doilea rând, strategia UE 2020. Aceasta nu trebuie să fie rescrisă, fiindcă există. Trebuie să ne gândim cum uh, Uh, poate bugetul să își facă treaba acolo unde este nevoie pentru uh, a împlini obiectivele strategiei 2020. Și trebuie să ne gândim la prioritățile noului cadru financiar într-un context anume. Am discutat despre faptul că multe țări vor uh, avea în continuare măsuri de austeritate bugetare, dar în egală măsură ne așteptăm să înregistrăm o creștere economică în acea perioadă, iar această creștere economică va avea nevoie de investiții suplimentare. În al doilea rând avem semestrul european, avem guvernanța economică și așa mai departe. Cum se încadrează bugetul european în această coordonare economică îmbunătățită? Uh, Aici trebuie să stabilim foarte clar contextul. În al treilea rând, este vorba despre mai multă convergență la nivelul economiilor naționale și despre modul în care bugetul european poate juca un rol aici. Vorbim despre uh, dimensiunea externă în ceea ce privește competitivitatea, cercetarea și așa mai departe. Și modul în care Uniunea Europeană va face față acestor provocări. Iată deci contextul pe care trebuie să-l înțelegem și în contextul în care trebuie să fie încadrate politicile noastre europene în toate capitolele care, pe care le avem la dispoziție. Bineînțeles, trebuie, ca, trebuie să desfășurăm reformele care sunt sunt necesare. Trebuie uh, cheltuielile bugetare trebuie să fie mai orientate către rezultate. E nevoie să vorbim de finanțare publică pentru bunuri publice. Este vorba de bunuri care creează active și uh, plus valoare societății europene trebuie să, și aici este o poziție foarte importantă, trebuie ca bugetul european să nu treacă cu vederea aspectul social al evoluțiilor europene. Este vorba despre crearea de locuri de muncă, ocupare, ajutorarea grupurilor vulnerabile, a IMM-urilor și așa mai departe, excluderea socială, etc. Bineînțeles, nu bugetul european trebuie să soluționeze aceste probleme, dar acestea sunt uh, chestiuni ce țin de, uh, nivel național, dar acestea nu pot fi ignorate în ceea ce privește alcătuirea bugetului european. Avem unele priorități foarte clare și mă bucur că se regăsesc și în celelalte propuneri. Este vorba de cercetare și dezvoltare care trebuie să, să fie în fruntea priorităților, energie în al doilea rând, politica externă, inclusiv schimbările climatice, biodiversitatea, infrastructura de transport. Bineînțeles, uh, spațiul tineretul, migrația, toate acestea pot intra în aceste câteva priorități. Și în final câteva cuvinte cu privire la o chestiune care mai trebuie discutată. Este vorba despre faptul că atunci când vorbim despre buget, trebuie să ne gândim care sunt posibilități, care, ce posibilități avem de a folosi și alte instrumente financiare și eh, de a echilibra efectul bugetului. În al doilea rând, nu înțeleg exact eh, ce eh, spun unii colegi cu privire la prioritățile negative. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Dorim reduceri? Cine va lua aceste hotărâri? Fiindcă avem mai multe propuneri să ia această hotărâre Parlamentul, Consiliul și așa mai departe. Dar uh, aceste priorități negative, această formulare, nu își are rostul. Cred că nu facem decât să creăm mai multe confuzie. În ceea ce privește flexibilitatea, orice hotărâre am luat cu privire la buget trebuie să fie flexibil pentru a ne permite să facem față provocărilor care vor apărea inevitabil în această perioadă. Iar în ultimul rând se mai pune următoarea problemă. O chestiune la care ne-am referit în amendamentele noastre este vorba despre faptul că există uh, un uh, mare vid între angajamente și plăți, iar această prăpastie se cască din ce în ce mai mare. Trebuie să, o, să rezolvăm această problemă fără să uh, reducem fondurile, ci și să ne, să ne permitem, prin mijloacele financiare pe care le avem de la dispoziție, să respectăm angajamentele pe care le-am făcut până acum și mai apoi să există o mai bună coordonare între plăți și angajamente. Vă mulțumesc! Danke. Jetzt begrüßen wir auch den Mulțumesc. Salutăm acum și coordonatorul PPE-ul. A venit din alt șantier către încoace. Bun venit! Um, tocmai i s-a transmis ceea ce am discutat până acum. Cred că dacă veți dori să interveniți imediat, vă voi înscrie pe listă. Bun, am înțeles. Acum, Carl. Uh, well, first of all, I cannot hold myself for commenting what Ivailo just said on the negative. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, s-a vorbit aici despre prioritățile negative, însă nu e un exercițiu de realizat de, atât de ușor de realizat. Nu știu cum anume putem vorbi despre aceste priorități negative. Ceea ce noi încercăm să spunem este că Există o modalitate inteligentă de a monitoriza modul în care se fac cheltuieli în momentul de față la nivel de Parlament European și să vedem dacă nu cumva am putea face anumite economii din cheltuielile pe care le avem deja în momentul de față. Și deci, uh, asta e un punct. Al doilea e că, dincolo de economiile ce s-ar putea face, cu siguranță vom avea nevoie de fonduri suplimentare. Și însă, pentru a ști cât de multe fonduri suplimentare sunt necesare, e nevoie mai întâi de o analiză a cheltuielilor actuale. Și doar după o astfel de analiză putem vedea unde lipsesc fonduri, în ce rubrici. Deci cam aceasta ar putea fi abordarea noastră. Acum, în ceea ce privește amendamentele, aș dori să subliniez câteva din amendamentele ALDE. Dacă v-am înțeles eu bine, doamna președinte, ați dori mai întâi să discutăm uh, amendamentele de la 1 la 89. Uh, bun. În ce privește nivelul de cheltuieli? Există un amendament în care se vorbește despre uh, 1% din PIB-ul european sau mai mult sau mai puțin. Noi am spus că, având în vedere toate obligațiile și prioritățile din tratatul de la Lisabona și așa mai departe, uh, Poate că va trebui să sporim nivelul de uh, cheltuieli. Ceea ce noi ne dorim este să fim credibili în momentul în care cerem o sporire a nivelului de cheltuieli. Și mai întâi trebuie să facem o analiză și să vedem dacă e posibil sau nu. În același timp, trebuie să încercăm să vedem care va fi noul prag Uh, trebuie să am discutat, spre exemplu, cu reprezentanți din partea SAE și am încercat să vedem oare ar fi mai bine să ne concentrăm pe cheltuieli la nivel european sau să vedem care sunt și cheltuielile ce se fac la nivelul statelor membre și să vedem dacă există posibilități de economisire per ansamblu în cele 27 de state membre. Și ni s-a răspuns da, că ar fi o treabă bună, ar fi o chestie inteligentă. Deci încercăm să subliniem acest lucru și încercăm să transmitem această idee la Consiliu, pentru că am putea să ne aflăm într-o situație în care instaurăm CIA și uh, le-am permite să uh, statelor membre să facă prin colaborare anumite economii, dar în final s-ar putea ca acest lucru să nu se întâmple. Apoi, încercăm să vedem uh, cum am putea avea mai multe fonduri pentru cercetare și dezvoltare, lucru foarte important pentru noi. Și ideea este că ar trebui să vedem dacă se pot face anumite reduceri și economii la nivel de uh, politică agricolă comună. Pentru că cercetarea și dezvoltarea aduc o valoare adăugată, evidentă. Poate că ar fi bine să vedem postul bugetar cel mai important din Europa, și anume politica agricolă comună, dacă nu cumva acolo s-ar putea face anumite reduceri, anumite economii. Uh, însă va trebui să vedem cum va arăta PAC după reformă și care vor fi prioritățile acesteia. Apoi, nu trebuie să luăm, să transferăm fonduri de la un capitol bugetar la altul. Uh, nu trebuie să uh, ajungem într-o situație în care, de fapt, statele membre cheltuiesc banii cum vor ele. Uh, apoi, eventual, mai există și posibilitatea unor uh, economii la nivel administrativ. Știu că nu toată lumea iubește această idee, trebuie să vedem care este structura noastră administrativă și să vedem unde se pot face economii. Pentru că foarte, foarte multe fonduri sunt cheltuite la nivel administrativ și sunt convins, sunt absolut convins că acolo am putea să facem economii. Uh, aici nu e vorba de, de, de afaceri sau de fonduri cheltuite uh, Uh, pentru afaceri. E vorba de uh, modul în care funcționează din punct de vedere administrativ instituția noastră. Și vedem că aici ar putea uh, să existe posibilități. Nu e vorba doar de un simbol, administrația, da, facem uh, economii în, acest, în această direcție. Știu că există câteva idei în acest sens și în uh, tratatul de la Lisabona. Poate că ar fi o cale pe care am putea să mergem și să vedem cum putem uh, găsi noi uh, posibilități de finanțare. Apoi, bineînțeles, pentru noi foarte important sunt, este aspectul legat de relațiile externe, de cetățenia europeană. și de modul în care vom acoperi nevoile de finanțare pe viitor în aceste direcții. Deci poate că ai nevoie de mai multă flexibilitate. Cam aceasta este abordarea pe care o avem noi și așteptăm cu nerăbdare să negociem cu celelalte grupuri politice. Ja, Karl. Ähm, Mulțumesc, Carl. Ideile dezvoltate de către ALDE pentru a structura mai bine din punct de vedere administrativ, totul un uh, sediu pentru Parlamentul European, uh, un singur loc uh, la care să fie concentrat, în care să fie concentrate toate agențiile cu care lucrăm. Da, mi se pare o idee șarmantă tocmai pentru că putem să punem astfel în fața Consiliului o oglindă. Nu știu dacă noi în Parlament vom obține o majoritate absolută pentru asta, însă dacă am obține Consiliul nu știu în ce măsură ar putea înțelege, așa încât am putea să spunem, cel puțin acestea sunt cheltuielile voastre, nu sunt ale noastre. Acum Jorgen Clut. E... Mulțumesc, Iuta. Și noi am înaintat niște amendamente în calitate de GUE Anumite amendamente au fost înaintate de persoane individuale, însă nu vreau să intru în amănunte, ci să mă refer la câteva aspecte care, din perspectiva mea, sunt importante. În primul rând, problema de evoluției demografice. Aceasta a fost abordată în anumite puncte și pentru noi este important să ne referim la asta, să spunem că nu este numai o problemă de costuri. Sigur că trebuie să ne confruntăm cu aceasta, există niște uh, evoluții aici, însă trebuie să subliniem că pensia uh, și vârsta de pensionare reprezintă uh, de asemenea și puterea de cumpărare, iar îmbătrânirea societății uh, reprezintă un potențial pentru dezvoltarea de noi locuri de muncă. Noi am uh, înaintat un amendament pe această direcție și nu ar trebui să pierdem acest lucru din vedere, pentru că distribuirea finanțării este foarte importantă, însă nu trebuie să vedem numai partea problematică, ci și aspectele pozitive, șansele care există pentru a putea crea locuri de muncă rezonabile. Este important uh, să vedem acest uh, lucru și în perspectiva strategiei 2020. O a doua parte care este importantă pentru noi uh, este combaterea sărăciei. Acest subiect este și el tematizat în strategia 2020. Anul trecut a fost o prioritate a Uniunii Europene în contextul anului de combatere a sărăciei și excluziunii sociale și cred că ar trebui să îi dăm mai multă substanță și să venim cu măsuri concrete, astfel încât să nu rămână o simplă poveste retorică, ci să fie uh, susținută de substanță. Cetățenii europeni să poată observa că există o contribuție din partea Uniunii Europene și că nu se investește numai în industrie și cercetare, ci că se doresc rezultate și la nivelul cât se poate de concret al cetățenilor, deci că aceștia să observe că Uniunea Europeană reprezintă și pentru ei o valoare adăugată. Politica energetică este de asemenea un punct important pentru noi, mai ales în contextul Fukushima. Um, sigur că s-a văzut clar cu această ocazie unde apar probleme. Din punctul nostru de vedere, în ceea ce privește politica energetică, uh, trebuie stabilită o prioritate în uh, domeniul modificărilor, trebuie să existe niște evoluții rapide aici. Este un lucru care se poate întâmpla numai la nivel european, așa ceva nu se poate realiza la nivel național. Deci Uniunea Europeană are o răspundere foarte mare, dar beneficiază și de o șansă foarte importantă pentru a arăta încă o dată care ar putea să fie sensul valorii adăugate a Uniunii Europene. Și un ultim punct care este important pentru noi și pe care doresc să îl subliniez, acest phasing out, această eliminare treptată a regiunilor care uh, sunt eliminate treptat din fondul de coeziune. Este vorba aici mai ales de uh, zonele din uh, Germania de Est, care uh, depindeau în mare măsură de plățile din fondul de coeziune. Colegii și colegele de acolo au înțeles cu claritate că acest lucru se va schimba, că va exista o strămutare către noile state membre, însă vreau să subliniez încă o dată că pentru ca totul să devină cât se poate de sportabil din punct de vedere politic, această eliminare trebuie să fie într-adevăr treptată și să nu se întâmple spontan dintr-o dată. Uh, sigur că acest lucru este stabilit, însă vreau încă o dată să subliniez că este un punct important și că o asemenea strămutare trebuie să fie configurată cât mai social. Mai avem uh, și alte puncte de subliniat, însă nu merită să subliniem totul încă o dată aici, pentru că lucrurile se vor regla la negocierile pe compromisuri. Uh, Mulțumesc! Într-adevăr, în ceea ce privește politica regională, cu siguranță propoziția eu nu cunosc niciun partid și niciun grup parlamentar, doar, gru, doar regiuni. Este o propoziție care uh, se potrivește foarte bine. Sigur că poate suna ironic, însă trebuie să privim cât se poate declara asupra acestui lucru. Acum, Raimar. Vorbim acum despre prioritățile cheie însă încă nu despre structuri. Ca să mă asigur că am înțeles bine. Îmi cer scuze că am întârziat. Uh, am discutat despre pachetul de la Lisabona la Comisia pentru Bugete și sigur că a trebuit să fiu prezent acolo. Lucrurile însă interacționează pentru că ceea ce discutăm aici este important și la Comisia de Bugete și poate că până în iulie vom putea negocia sau nu vom putea încheia negocierile, nu se știe încă. Aceasta este părerea și la Comisia de Bugete. Este important să aibă loc uh, discuții intense și, de asemenea, să există o flexibilitate mare, dar dacă nu vom reuși, există un termen limită în intervalele de care, în cadrul căruia trebuie să răspundem cu da sau nu. Important este ca um, să ne uh, să analizăm toate aliniatele, iar cele care mm, sunt conotate negativ să fie eliminate. Uh, vom începe apoi următoarele negocieri și uh, nu ne vom uh, implica în niște negocieri care sunt prea dificile și care să fie tergiversate mult prea mult. Pentru că important este să ne mișcăm și, și comisia este solicitată, dacă este să fie implicată în activitatea aceasta, să fie cât mai creativă din perspectiva Comisiei, uh, lucrurile sunt dificile, însă noi ne așteptăm la multă flexibilitate, la niște marze de mișcare generoase. Și trebuie să negociem cât mai bine, astfel încât să ajungem la o poziție bună a Parlamentului, cu care să fim toți mulțumiți. Voiam să sintetizez acest lucru pentru ca toată lumea să înțeleagă cu claritate că, până la urmă, urmăm cu toții o linie comună. și noi, ca grup parlamentar, am adus o serie de amendamente. Unele sunt înaintate de colegi, individual, au fost abordate anumite teme complementare, mm, s-a menționat, s-au menționat prioritățile negative și valoarea adăugată europeană. Sigur, nu vreau să începem să discutăm despre acest lucru acum, pentru că sunt subiecte controversate în ceea ce privește amendamentele înaintate de noi. Este important însă să, ca în contextul strategiei 2020 să subliniem că acest tratat este un punct cheie pentru noi și că ne orientăm uh, în funcție de el când stabilim prioritățile. Pentru că tratatul stabilește niște sarcini pe care trebuie să le îndeplinim. Ne impune o anumită răspundere politică și Consiliul poate nu înțelege întotdeauna acest lucru sau nu exprimă asta în cifre atunci când este vorba despre cadrul financiar multianual. Cred că această discuție referitoare la ce înseamnă investițiile și cheltuielile la nivel european, um, dacă este să luăm în serios, trebuie să ne gândim și la economie, efecte de sinergie la nivel național, toate aceste lucruri trebuie aprofundate încă o dată în plus, trebuie purtată o discuție intensă pe această temă. De asemenea, există un deficit de formulare și de expresie pe această direcție. Trebuie să ne gândim și la prioritățile uh, comune de politică în contextul strategiei 2020 și ținând cont de bugetele naționale. De asemenea, um, întrebarea referitoare la instrumentele financiare inovatoare și pe aceasta am abordat-o în amendamentele noastre. Și, uh, de asemenea, ne-am referit la locul unde trebuie finanțată politica europeană. Dacă este să privim uh, documentele care au fost uh, înaintată de către secretariat. Trebuie să um, continuăm această colaborare bilaterală în domeniul cercetării. Nu știm dacă ea funcționează atât de bine, însă există un buget de 5 miliarde de euro uh, în acest domeniu și acești bani sunt alocați pentru cercetare. Este un exemplu important pentru că această dezbatere trebuie uh, dusă împreună cu Consiliul. La fel de importantă pentru noi este întrebarea referitoare la uh, suprapunerile administrative, la duplicări uh, și acest lucru trebuie clarificat într-o discuție cu Consiliul. În ceea ce privește prioritățile politice, am uh, introdus noi aliniate referitoare la politica maritimă și la turism, precum și la noi sarcini care reies din tratat. Și toate acestea trebuie să se reflecte în noul buget. În ce privește cele două mari blocuri, fără a intra în detaliu și fără a neglija cercetarea și inovarea, în ceea ce privește infrastructura și finanțarea aferentă, și aici trebuie să se țină cont de instrumentele de finanțare inovatoare în politica agricolă, sistemul de doi piloni, acesta trebuie susținut și de asemenea contribuția PAC-ului care să ducă la mai multă ocupare, creștere și inovare. Important este și simplificarea sistemelor corespunzătoare care trebuie obținută și nu trebuie să ne gândim numai la ecologizare, la greening, ci și la o modernizare a ecocondiționalității, astfel încât să sporim modernitatea și să fim mai apropiați de practică decât se întâmplă în prezent. Și politica de coeziune a fost abordată și cred că suntem cu toții de acord că în această perioadă um, se solicită foarte multe și nu trebuie să se ajungă la niciun fel de fisuri. Acest lucru nu este, vorba, nu este valabil numai pentru așa numitele țări uh, care beneficiază de fondurile de coeziune, ci este vorba despre toate regiunile. Trebuie să se obțină acest uh, phasing out, această eliminare treptată și nu se poate face nimic prea abrupt, pentru că altfel uh, s-ar ajunge la probleme. Pentru că o țară în care se intervine prea abrupt nu mai poate acționa în niciun fel. Care este rolul integrării strategiei 2020? Este de asemenea o întrebare importantă, de asemenea chestiunea cofinanțării a fost abordată și a ajutoarelor de tranziție. Toate acestea sunt foarte importante și sunt ancorate în tratat de asemenea ajutoarele pentru regiunile cu constrângeri speciale sau care sunt uh, defavorizate din punct de vedere geografic. Însă dacă este să mă uit la toate aceste amendamente, cred că raportorul va reuși pe baza acestora să ajungă la niște compromisuri bune. Vă mulțumesc! Sofie, când... Mulțumesc! Cam atât referitor la partea întâi. Vă rog. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Just... Mulțumesc, doamnă președinte. Două aspecte în ceea ce privește politica de coeziune, două amănunte. În primul rând, în ceea ce privește această eliminare treptată, phasing out, și chestiunea celor două categorii, convergență și competitivitate. Comisia Europeană a propus în crearea unei categorii intermediare. Iar domnul Clut, astfel, uh, nu, ar mai, nu ar mai trece regiuni rapid de la convergență la competitivitate. Trebuie să fim de acord, cred eu, cu această categorie intermediară care ne permite să trecem mai lin și, în egală măsură, ne permite să asigurăm uh, continuitatea acestei politici de coeziune. Dacă regiunea nu mai așteaptă coeziune socială, va aștepta un obiectiv al competitivității reale. Deci trebuie să ne ocupăm de această categorie intermediară care asigură continuitatea în timp a acestei politici. Un al doilea rând – Um, la nivel bugetar, trebuie ca pentru această chestiune să ne ocupăm de fonduri de finanțare inovatoare decât să finanțăm sau să cofinanțăm prin subvenții vărsate direct întreprinderilor sau actorilor locali. Ar fi mai bine să avem uh, sisteme de creditare cu um, uh, la rate preferențiale care ar permite să majorăm astfel pachetul financiar, fiindcă ni s-ar permite finanțarea și altor proiecte, ceea ce nu este valabil și cu finanțarea directă. Iată ce voiam să vă spun cu privire la politica coeziunii, care ne permite să concretizăm ideile noastre politice Um, la fața locului unde e nevoie și nu trebuie să se opună politicii agricole comune, bineînțeles. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc! Cu acesta am ajuns la sfârșitul discuției referitoare la prima parte. Trecem imediat la cea de-a doua parte. Cea de-a doua parte uh, se referă la structură la structură și la toate acele aspecte de natură tehnică, iar a treia parte se referă la resursele proprii și la amploarea resurselor pe care dorim să le investim. Salvador, în încheiere, referitor la prima parte sau? Sí, señora presidenta, con brevedad, porque... Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt pentru că, drept să vă spun, eu mă aflu într-o situație de dezavantajată față de cei care uh, vor lua cuvântul pe această temă, pentru că nu am niciun amendament de compromis, însă voi aștept cu nerăbdare propunerile din partea grupurilor politice. Ceea ce vreau să spun, doar câteva observații. Printre prioritățile pozitive și prioritățile negative, cred eu că ar trebui să vedem că între grupurile politice există un consens general referitor la prioritățile pozitive. Trebuie să ne concentrăm pe acele politici și acele cheltuieli care reprezintă o valoare adăugată reală pentru Uniunea Europeană și să putem să facem economii uh, uh, acolo unde se poate face acest lucru. În plus de aceasta, cred că există o idee de consens, de asemenea, în ceea ce privește strategia UE 2020 care trebuie să fie uh, linia noastră de bază. Și trebuie să recunoaștem că această strategie UE 2020 are nevoie și de susținere financiară, în așa fel încât să nu cunoască aceeași soartă ca și strategia de la Lisabona. Iar în acest sens, Politicile prioritare, precum cercetarea, IMM-urile, industria, energia, uh, infrastructurile, schimbările climatice, dezvoltarea durabilă, coeziunea, iată, acestea sunt. Este evident că există amendamente prezentate de grupurile politice și care și-ar dori să stabilească noi priorități. Tineretul, egalitatea de gen, politica socială, apărarea drepturilor omului, politica maritimă, turismul și sportul. Bineînțeles, nu fac o listă completă, pentru că sunt și altele în plus, însă acestea mi s-au părut cele mai importante și cred că eu, ca raportor, trebuie să țin seama de aceste uh, sugestii când voi stabili amendamentele de compromis. Uh, însă, în același timp, trebuie să apărăm și politicile tradiționale, politica de coeziune, politica agricolă comună și așa mai departe, pentru că acestea presupun mare parte din buget și reprezintă un punct important pentru cetățenii europeni, deci trebuie să le menținem. Acum, în ceea ce privește politica agricolă comună, Până la urmă, nu suntem noi, Comisia Sure, cea care trebuie să stabilească care vor fi limitele viitoare ale politicii agrare. agrare. O decizie politică de genul dacă acceptăm sau nu uh, liniile directoare de reformă uh, trasate de uh, Comisia Europeană și de domnul comisar Cioloș, da, putem discuta acest lucru, însă Comisia pentru Agricultură redactează un raport pe această temă, de aceea noi nu putem să depășim competențele noastre și să ajungem pe teritoriul Comisiei Agri. Ce putem face este să integrăm anumite idei principale uh, și anume, spre exemplu, politica agricolă comună trebuie să beneficieze de același buget ca și până în prezent și că aceasta trebuie să beneficieze de condiții și criterii mai clare și mai stricte în noile uh, perspective financiare. Asta o vom uh, spune în raport. Acum, în ceea ce privește politica regională, uh, aceasta trebuie să se bazeze pe capacitatea de absorpție. Știm că există foarte mari diferențe între creditele de angajamente și creditele de plată. Plecând de la această idee, trebuie să tragem concluzii, să vedem cum anume au fost absorbite fondurile de către statele membre. Uh, în cadrul acestei politici de coeziune și asta de-a lungul anilor. S-a menționat de asemenea și obiectivul acesta de tranziție. Foarte bine, eu preiau ideea, însă nu este un subiect asupra căruia noi, Comisia Sure, ar trebui să intrăm în detalii, pentru că, de fapt, Comisia regi se va ocupa de acest lucru în momentul în care va uh, face un raport pe marginea reformei politicei uh, regionale. Deci este evident, noi discutăm despre bugetul Uniunii Europene. Vom putea intra în anumite detalii, însă și celelalte comisii trebuie să poată contribui la uh, aceste aspecte. S-a evocat strategia UE 2020, aceasta este importantă, de asemenea trebuie preluată la nivel bugetar. Apoi, prioritățile negative acum. Unde le-am putea stabili? E bine, raportorul nu poate stabili priorități negative în ceea ce privește politicile tradiționale. Nu pentru că n-am avea un consens, însă ar fi nedrept ca agricultorii europeni să plătească, uh, să fie pe spuza lor faptul că e nevoie de finanțare pentru IMM-uri. Ar fi nedrept, spre exemplu, ca anumite regiuni, uh, cele mai sărace din Europa, să trebuiască să contribuie și să uh, plătească pentru alte politici. E bine, Poate că prioritățile negative se pot face la nivel de cheltuieli administrative și am putea face acest lucru într-un fel sau altul, indiferent însă. O propunere politică care să fie votată de SURE și de Parlament ar putea fi ideea unor economii ce trebuie realizate la cheltuieli administrative, nu operaționale. Bineînțeles, trebuie să ținem seama și de inflație, Trebuie să vedem care vor fi și propunerile concrete ulterioare de modificări. Însă, dacă vrem într-adevăr să avem o prioritate negativă generală, așa cum au spus unii dintre colegi, ei bine, ar trebui ca acesta să se situeze mai degrabă la nivelul categoriei 5, cheltuiele administrative, în așa fel încât să nu luăm decizii nedrepte pentru anumite categorii sociale. Da, da acesta a fost în încheierea primei părți cel puțin pentru mine, o veste interesantă, pentru că mereu trebuie să ne imaginăm atunci când stabilim priorități politice, că avem nevoie de bărbați și de femei care să prelucreze aceste lucruri pentru noi, toate acele politici pe care dorim noi să le implementăm. Însă, această discuție o vom purta pe 9 mai. Sper că comisarul de resort va putea fi prezent acest lucru îl vom ști săptămâna viitoare. Și atunci vom mai discuta încă o dată toate aceste lucruri care vizează administrația. Ceea ce tocmai a spus Carl, supremarea VSA, un singur uh, sediu pentru Parlament și concentrarea tuturor agențiilor la Bruxelles, sigur că acesta ar fi, acesta ar fi un progres administrativ foarte mare, o simplificare administrativă și din punct de vedere financiar. Întrebarea este dacă abordăm și intrăm imediat în asemenea teme sau dacă ar trebui să fim împotrivă. Dar acum trecem la cea de-a doua parte, la așa numita structură și la aspectele tehnice. Nu există o rundă de intervenții a uh, grupurilor parlamentare, deci cine dorește să ia cuvântul, vă rog să sesizeze acest lucru. Jören, Reimer. Ok, Începem cu Ioran. Vă rog. Thank you. Uh... First on negative priority. Mulțumesc. În ceea ce privește prioritățile negative, vreau să-i spun ceva lui Salvador. Trebuie să nu uităm faptul că această chestiune nu se pune doar uh, în contextul unei revaluări între politici și rubrici bugetare, ci și la nivel intern, dacă noi sprijinim uh, pacul, de pildă există anumite părți ale pacului cu care nu suntem de acord, cum ar fi restituțiile la uh, export, uh, subvenționarea exporturilor. Uh, deci uh, aici este vorba despre o sumă semnificativă, un miliard, poate nu e poate nu vi se pare mult acum, adesea însă noi ne târguim cu bani mult mai puțin, pentru bani mult mai puțin. În ceea ce privește structura, trebuie să găsim un echilibru între nevoia de a avea transparență, vizibilitate, fiindcă cetățenii trebuie să știe ce, cât cheltuim noi pentru agricultură, transport și așa mai departe. Deci aici, aici este vorba despre vizibilitate, transparență. Bineînțeles, avem nevoie de o defalcare pe um, linii bugetare, dar problema este acum că avem prea multe linii bugetare și prea multe subcategorii și fără nicio diferență foarte clară, noi creăm, noi creăm probleme de flexibilitate. Iar pentru noi aceasta este o chestiune practică, iar uh, lucrul cel mai important îl reprezintă flexibilitatea. Dacă există flexibilitate, atunci putem avea câte linii bugetare dorim, asta doar pentru a spori vizibilitatea, dar fără uh, reguli clare în ceea ce privește vizibilitatea, trebuie să uh, fim foarte prudenți în ceea ce privește uh, crearea acestei sumedenii de linii bugetare uh, foarte amănunțite și cu multe subcategorii. Propunerea noastră cu privire la structură uh, este, este condiționată, deci și merge mână în mână cu discuția privind flexibilitatea. Trebuie, deci, să avem o abordare comună privind aceste două aspecte. Am înaintat un amendament în care am spus că noi am dorit trei linii bugetare, una pentru chestiuni interne, una pentru chestiuni externe și una pentru chestiuni administrative. Mai ales prima linie bugetară privind chestiunile interne are nevoie de mai multe subcategorii și eu propun să existe patru subcategorii diferite, iar um, în al doilea rând am avut o discuție foarte amplă, dar așa cum am spus, suntem gata să mai discutăm, mai ales față de solicitările noastre cu privire la flexibilitate. Îmi doresc să vă spun că în grupul nostru am avut o discuție foarte îndelungată, intensă, interesantă cu privire la o categorie separ- linie separată pentru pentru proiectele la scară largă și noi nu am înaintat acest amendament din partea grupului, fiindcă avem oarecare înțelegere, trebuie să găsim o soluție la problema um, uh, îngrădirii acestor uh, proiecte de scară, la scară largă, la scară mare, uh, trebuie să le găsim o finanțare pe termen lung, fără să periclităm alte priorități. Am văzut acest lucru și de curând. Putem să întrebăm dacă dorim să îngrădim proiectele mari Uh, sau, sau dorim să um, uh, îngrădim, să, pro, să protejăm proiectele mai mici, trebuie să discutăm acest lucru. Pentru noi este important să spunem că un proiect cum ar fi ITER nu trebuie să pericliteze alte priorități în cadrul celui de-al șaptelea, șaptelea uh, program cadru sau în cadrul celui de-al optulea program. Și în ceea ce privește durata, aș dori să fac câteva observații. Cred că a fost foarte interesant să analizăm aceste amendamente, fiindcă există o tendință foarte clară. Majoritatea grupurilor doresc să se alinieze durata mandatului Parlamentului, uh, mandatului Parlamentului cu durata, iar uh, întrebarea principală este putem să facem acest lucru acum, putem să avem o perioadă, o durată de 5 ani sau pentru unele politici să avem o durată, o perioadă de 5 ani plus. Noi dorim să existe o corespondență, o, o corelație între uh, cadrul financiar multianual și durata mandatului parlamentar, dar s-ar putea să fie nevoie de o perioadă de 7 ani pentru anume politici, pentru Um, a reușit să ajungem din urmă aici, uh, dar nu cred că șapte ani este o perioadă bună. Poate avem nevoie de opt ani pentru a reuși într-adevăr să uh, aliniem uh, mandatele cu cadrul financiar multianual, fiindcă altfel în 2019, de pildă, Ehm, mandatul parlamentar va fi prea scurt pentru a influența cadrul financiar multianual pentru 2020, dar să analizăm și această situație. Un lucru însă este clar, și anume faptul că dacă avem un mandat de șapte ani, acum sau pentru totdeauna, și dacă vom avea 5 plus 5, uh, deci o, o durată de peste 5 ani, atunci trebuie neapărat să uh, avem o, o cale uh, juridică, legală, pentru a exista obligativitatea unei revizuiri la jumătate de parcurs. Trebuie să fie consfințită în regulament acest lucru, fiindcă nu se poate, trebuie să fie inevitabilă această revizuire la jumătatea parcursului. Această obligativitate trebuie să rezide pe umerii Consiliului. Nu putem asta dacă avem o perioadă de peste 5 ani. Dacă avem 5 plus, o perioadă de 5 plus, atunci uh, cifrele pentru a doua parte a perioadei să fie doar la nivel indicativ. Avem, uh, uh, avem cifre de, de funcționare pentru prima perioadă și doar la nivel indicativ pentru a doua perioadă și este neapărat nevoie de o revizuire la jumătatea parcursului. Helga. Mulțumesc, Raimar și apoi Helga. Mulțumesc! Cred că vom găsi până în final o soluție comună. Sunt într totul de acord cu ultima afirmație a lui Göran și anume că structura este foarte importantă, mai ales în ceea ce privește vizibilitatea. Raportorul a încercat să ajungă la o combinație între integrarea strategiei Europa 2020 și a celorlalte domenii care sunt destul de greu de integrat, însă acest lucru ne arată cât se poate de clar că Europa 2020 nu este ușor de integrat, pornind de la baza a acestei uh, Smart Sustainable, uh, acestei clauze privind Smart Sustainable. Um, de aceea cred că aceasta a fost o abordare bună de a găsi o cale de soluționare. Grupul nostru parlamentar a făcut uh, majoritar propunerea vis-a-vis -vis de ordine, cât și în ceea ce privește dezvoltarea durabilă, mediu, schimbări climatice, transport și așa mai departe, ca acestea să fie categorizate într o uh, într-o categorie uh, secundară iar apoi employment, siguranță alimentară, resurse de management și așa mai departe, acestea să fie tratate separat. Pornind de la experiența pe care am avut-o cu structurile de până acum și pentru că credem că așa se rezolvă lucrurile mai bine și se potrivesc mai bine în context. Știu că există amendamente și din partea grupului meu parlamentar care propun ca 1B și 1C să fie uh, aglutinate, însă cred că aceste lucruri le vom mai discuta. Însă, pornind de la structură pe care o discutăm acum, tratatul spune că trebuie să fie cât mai puține categorii în al doilea rând, îi dau uh, dreptatea lui Göran, nu este vorba numai despre întrebarea avem 3, 5 sau 6 categorii, ci decisiv este să vedem uh, cum, stau, uh, cum este configurat regulamentul în jurul acestora care sunt convențiile și acordurile, astfel încât să se obțină mai multă flexibilitate, marge corespunzătoare pentru diversele domenii politice. Nu vorbim aici despre o fixare, o betonare a acestor domenii politice. Acest lucru este decisiv și de acesta trebuie să ne preocupăm. S-a discutat și despre o categorie complementară, sau oricum se va numi aceasta mai târziu, referitoare la cheltuielile uh, în, din afara bugetului european. Trebuie să, ne, uh, să reținem acest lucru și anume ce se uh, organizează în afara bugetului european și totul trebuie să fie adus sub același acoperiș. Uh, Cred că în ceea ce privește unitatea bugetului european trebuie să purtăm și această discuție, o discuție intensă și controversată. În ceea ce privește uh, proiectele mari, și noi am susținut îngrădirea, limitarea acestor proiecte este importantă și trebuie să discutăm despre ea, pentru că um, mereu vorbim despre o finanțare ulterioară și știți foarte bine că flexibilitatea financiară nu este atât de mare. Avem mereu această problemă a redistribuirii bugetare, a realocărilor bugetare și cred că ar trebui să discutăm mai întâi despre proiectele pe care dorim să le finanțăm împreună la nivel european ca proiecte mari, să vedem cât costă și apoi să ne asigurăm că prioritățile Parlamentului nu au de suferit în urma acestor investiții. Și dacă nu realizăm acest lucru uh, prin bugetul european, atunci trebuie să discutăm care sunt proiectele care sunt corecte și care nu sunt corecte și pornind de la această bază să discutăm și despre prioritățile negative. Cred că vom găsi astfel o soluție pentru a descrie lucrurile la care ne referim cu adevărat. În ceea ce privește flexibilitatea, s-a discutat mult despre aceasta. Cred că flexibilitatea legislativă pe care o avem în prezent este suficientă. Nu aceasta este problema. Problema este că nu am exploatat-o suficient. Avem uh, multă flexibilitate. Uh, am discutat și în anii trecuți despre acest lucru. Uh, vorbim de aici despre o marjă de 6-7%, însă flexibilitatea trebuie promovată în continuare fără și nu putem accepta lucrurile fără să avem un cadru multianual financiar bine definit. În realitate, majoritatea deputaților sunt uh, pentru acești șapte ani și nu pentru că este vorba despre o legitimitate constituțională, ci pentru că în ceea ce privește programele multianuale și structura acestora, ne găsim încă într-o perioadă de tranziție în care încercăm să aplicăm tot ceea ce va duce la o desfășurare mai rapidă. De aceea, această durată de șapte ani ar trebui să fie acceptată, fără să excludem însă durata de cinci ani. La ultima întâlnire a comisiei noastre am mai discutat despre acest lucru. În ultima rezoluție aveam niște formulări contradictorii. Unii erau pentru durata de 5 ani, alții se exprimau pentru 7 ani. Și iată că apare din nou acest conflict. De aceea aici trebuie căutate niște punți. Și nu trebuie să eliminăm, să excludem această chestiune a duratei de 5 ani. Trebuie să ne gândim dacă există posibilități referitor la anumite domenii speciale să ajungem și să adoptăm niște convenții care să depășească acest cadru al celor 5 ani. Sigur, acesta se poate stabili în cadrul unor compromisuri. Trebuie să vedem și uh, care vor fi angajamentele Consiliului. Vorbim de 5 plus 5, numai dacă există niște obligații uh, și niște angajamente obligatorii ale Consiliului. Însă, Trebuie să vedem cum putem modifica lucrurile. Experiența îmi dă dureri de cap în acest sens, dar cred că dacă vom opta pentru durata de șapte ani și nu vom exclude celelalte aspecte, aceasta este calea potrivită pentru Parlament, astfel încât să își protejeze și interesele. 5 plus 5, chiar în cazul unei, uh, unui angajament uh, politic obligatoriu și a unei baze juridice clare, tot trebuie să mai cădem de acord asupra acestui lucru. Și nu cred că Consiliul va accepta așa ceva. Pentru a fi sincer. Helga, jetzt, bitte. Mulțumesc, Helga. Mulțumesc, Iuta. Mai încep încă o dată, pornind de la titlul uh, comisiei noastre, o comisie specială vizând uh, provocările speciale politice. Uh, provocări la care trebuie să reacționăm. Reacționăm la noi probleme, la marile întrebări la care trebuie să răspundem până în 2020, ce vrem să facem până atunci și de asemenea mijloacele bugetare pentru o Uniune Europeană durabilă. Și nu vorbim aici doar despre cosmetizare și design, ci și despre sensuri politice. De aceea împreună trebuie să ne punem întrebarea referitoare la titlul comisiei noastre și cum putem să uh, răspundem noi la acesta. Și spun că se poate de clar lui Salvador un lucru. Mie mi se pare că ne uh, fixăm mult prea mult pe uh, aspectele vechi. Să vă dau niște exemple. Dacă este vorba despre provocarea vizând durabilitatea. Da, trebuie să subvenționăm în continuare culturile de tutun. Anul trecut ne-am confruntat cu uh, subvențiile din uh, domeniul um, exporturilor agricole. În ceea ce privește pescuitul, s-a observat că este o politică care nu este durabilă, care a eșuat, însă noi suntem pentru o uniune durabilă. Și îl susțin pe Găran pentru că nu putem vorbi despre priorități negative și să discutăm în acest context numai despre cheltuielile administrative. Sigur că este bine să facem și asta, dar dacă este să vorbim despre marile provocări, atunci acest uh, lucru trebuie să se reflecte în toate domeniile politice mari. Nu putem să discutăm numai despre politica agricolă și despre politica de coeziune, și să spunem că acolo totul trebuie să rămână cum a fost. Din punctul meu de vedere, acest lucru nu este compatibil cu întrebarea strategică referitoare la provocările epocii noastre și la ceea ce vrea să facă Uniunea Europeană în următorii ani pentru piața internă, dar și la răspunsurile globale. Pentru că vorbim despre schimbări climatice, durabilitate, um, asanarea vechilor imobile, Sigur, trebuie să folosim uh, fondurile structurale, dar dacă vorbim despre climă și noi forme de energie, trebuie să folosim și politica agricolă. Însă dacă asta este marea noastră sarcină strategică, și anume de a prezenta toate aceste provocări. Sigur că putem să ne adresăm fiecarei comisii de specialitate, dar mandatul nostru a fost să facem niște propuneri cât se poate de concrete. Asta este misiunea noastră și nu cred că trebuie să ne abatem de la ea, pentru că cred că pur și simplu nu vom mai răspunde misiunii noastre. De aceea, verzii au încercat să înainteze câteva propuneri și referitoare la uh, heading-urile uh, care ar trebui să fie modificate, să nu ne uh, blocăm în ceea ce este vechi, ci să spunem care ar putea să fie un model mai bun și cum putem obține majoritatea pentru acestea. Același lucru este valabil și pentru un, o rubrică proprie vizând flexibilitatea, respectiv pentru marile proiecte de infrastructură. Cred că există motive bune de a proceda astfel. Uh, și cred că este bine să ne concentrăm împreună asupra unor priorități majore din celelalte domenii politice. Cunosc aceste lucruri și din propriul stat membru de unde provin, știu ce face ministrul pentru agricultură de la noi. Uh, cred că a sosit timpul să răspundem în mod corespunzător la marile provocări ale timpului în care trăim. De aceea nu trebuie să ne fixăm numai în ceea ce cunoaștem din trecut și să ne agățăm de aceste uh, lucruri din trecut, ci să uh, luăm în serios misiunile noastre și să fim dispuși să modificăm anumite lucruri, pornind de la obiectivele pe care le-am stabilit în comun. Trebuie să ne mișcăm ceva mai mult, pentru că altfel nu vom putea îndeplini marile misiuni și marile sarcini care ne mai așteaptă. Mulțumesc! În momentul în care îi voi ruga pe ceilalți vorbitori să ia cuvântul, vreau să vă amintesc încă un lucru, un lucru care poate s-a uitat Uh, odată am observat același lucru, acest lucru odată cu intervenția Helgei. Suntem la partea a doua, adică structură și aspecte tehnice. Vă rog să vă referiți la acestea. Global. Constanț. Da, da, mm, încă o dată există acest atac global asupra politicii de coeziune. De aceea vreau să fac o scurtă observație. Doamnă Trupel, mai citiți odată ceea ce este menționat în raportul Gariga despre politica de coeziune și haideți să înțelegeți, înțelegem cu toții ce se ascunde în spatele acesteia, pentru că se vorbește despre schimbări climatice, cercetare, evoluție ca priorități ale politicii de coeziune. Asta înseamnă că se vizează o modernizare a politicii de coeziune cum nu a mai existat până acum. Ce dor doriți mai mult decât atât. Haideți să lucrăm în acest domeniu și nu să aducem mereu aspecte noi în discuție numai pentru că așa sună bine. Nu, eu cred că suntem pe calea cea bună împreună și ar trebui să continuăm pe aceasta. In dem Zusammenhang möchte ich... În acest context doresc să le amintesc încă o dată tuturor colegilor, nu numai că ne aflăm la partea a doua a discuției, și asta, dar și faptul că politica de coeziune este un instrument. Poate putem să ne amintim cu toții ceea ce ne-a spus uh, Ian Olbricht uh, ultima oară. Eu am reținut acest lucru foarte bine, am interiorizat afirmația sa și de asta avem nevoie. Ce facem cu acest instrument? Sigur, asta trebuie să notăm și facem acest lucru, dar avem nevoie de legislația corespunzătoare. Bun. Uh, chairman, thank you very, thank you very much. Uh three points I wanted to make. Mulțumesc, doamna președinte. Doar trei puncte pe care doream să le subliniez. În ceea ce privește mai întâi durata cadrului financiar multianual. Eu cred că aici e vorba de echilibru. Eu înțeleg foarte bine care sunt argumentele tehnice. Dacă faci investiții pe termen lung, e întotdeauna preferabil să ai un buget prevăzut pe o perioadă mai lungă, în așa fel încât să poți lucra în mod eficient. Dar Trebuie să vedem și echilibrul în ceea ce privește răspunderea noastră politică. Pentru că de unde vin eu, credibilitatea întregului proces, a bugetului, este una foarte scăzută. Și dacă aliniem uh, ciclul electoral cu uh, durata cadrului financiar uh, multianual, atunci am putea avea un impact mai mare și cred că există imperative de urgență în așa fel încât să noi să trebuiască să analizăm clar, mai clar, dacă e mai bine să avem un cadru financiar mai lung. Apoi, al doilea aspect, de asemenea, din nou e vorba de echilibru. Eu înțeleg foarte bine că ar fi bine să avem flexibilitate la buget. O persoană a spus că ar trebui să e, avem o înghețare a e, bugetului, deși flexibilitatea este un aspect important. Poate că ar trebui să echilibrăm nevoia de disciplină fiscală și nevoia de control. pentru uh, proiecte precum Galileo și uh, ITER. Da, eu nu sunt nemulțumit de aceste proiecte, însă trebuie să vedem uh, în mod detaliat cum anume acestea au fost finanțate. E nevoie de un control la acest nivel și poate că ar trebui să analizăm acest lucru mai în detaliu. Și poate că am să, <laughs> o să am uh, probleme spunând de acest lucru. Ei bine, m-aș referi și la politica agricolă comună și la modul în care aceasta este finanțată. Uh, mă gândesc la uh, o, comentariile raportorului în ceea ce privește obligațiile prevăzute în tratat. Există obligații în tratat, însă numai în ceea ce privește pilonul întâi al PAC. Apoi, toate elementele legate de uh, regiuni, teritorii și așa mai departe se află în pilonul 2, deci nu sunt obligații prin tratat, deci pot fi negociate. Eu sunt convins că trebuie să continuăm finanțarea în aceste direcții, însă Aici poate interveni flexibilitatea. Și eu sunt de acord că principiul de subsidiaritate trebuie să fie și mai bine aplicat. E adevărat că trebuie să vedem cum anume putem compensa acea lipsă de cofinanțare, însă subliniez că obligațiile tratatului se referă la pilonul 1, însă nu se aplică la chestiuni, spre exemplu, legate de mediu. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Derek Vaughan și apoi Sophie. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva observații scurte. În primul rând, cu privire la structură, bineînțeles, s-au făcut mai multe propuneri fiecare grup politic are o idee cu privire la structură, dar până la urma urmelor ar trebui să fie mai puține linii bugetare și toate politicile și programele interne ar trebui să se regăsească într-o linie bugetară, fiindcă noi dorim flexibilitate sau cerem flexibilitate eh, Consiliul și câteva state membre nu vor fi împotrivă, cel puțin, deci după mine trebuie cât mai puține cu putință și politica internă să fie una dintre aceste linii bugetare. Um, s-a sugerat să avem o linie bugetară numită guvernanță financiară. Nu cred că e o idee bună. Ce o să punem acolo? Fiindcă majoritatea mecanismelor de stabilitate și alte programe, mecanisme de financiare vor fi finanțate de statele membre, nu de la bugetul comunitar. Deci ce băgăm acolo? Nu prea văd rostul. Deci, în ceea ce privește durata, aș dori și eu să vă spun câteva lucruri. Eu uh, sunt de acord cu perioada de șapte ani, cel puțin până în 2020 și dacă trecem la o perioadă de 5 sau 5 plus 5, așa cum a spus și colegul meu mai devreme, trebuie să ne asigurăm că există un temei juridic uh, în ceea ce privește o revizuire de la jumătatea parcursului și dacă mergem mai departe, avem nevoie nu numai de un temei juridic pentru a eh, asigura o astfel de revizuire, dar trebuie să ne asigurăm că Parlamentul European va fi implicat așa cum trebuie în desfășurarea acestei revizuiri de la jumătatea parcursului, fiindcă am văzut deja că unele state membre sunt reticente în ceea ce privește implicarea Parlamentului European și în ceea ce privește un cadru financiar chiar. Deci avem nevoie de garanții clare că acest lucru se va întâmpla și că Parlamentul uh, European va fi implicat în acest proces dacă va avea loc. Mulțumesc, Sofie. Madame la Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește structura bugetului, eu am înaintat amendamente cu privire la activitatea sportivă, foarte importantă pentru mine, care uneori este considerată mm, un accesoriu. Sportul este o activitate economi- economică în sine, de sine stătătoare și uh, e nevoie ca această activitate la nivel european are nevoie de armonizare, reglementare, control, atât în ceea ce privește sănătatea publică, cât și în um, ceea ce privește unele activități economice și financiare. Iar aici uh, pășesc în afara cadrului bugetar, dar cred că trebuie să ținem cont de acest aspect și, în egală măsură, și la, la ora actuală suntem cu toții convinși de utilitatea sportului, sportul um, um însuflețește cetățenii, ceea ce această însuflețire din, lipsește adesea cetățenilor statelor noastre. Iată, deci, aș dori să îl, să solicit domnului raportor să țină cont de acest lucru și să o la dispoziție dacă dorește. Uh, fiindcă sportul uh, reprezintă o însuflețire europeană, dar și o plusvaloare în același timp. Vă mulțumesc! Sander, bitte. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich glaube, um bei den Strukturen. Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul Alvaro. Cred că, în primul rând, trebuie să ne gândim la perioada cadrului multianual financiar, acesta este un punct decisiv pe care trebuie să-l stabilim, iar noi, Parlamentul, trebuie să avem un punct de vedere comun, pentru că altfel nu vom avea succes în fața Consiliului. De aceea trebuie să ne uh, hotărâm rapid dacă uh, decide, ne decidem asupra unui rate de șapte ani sau opt ani, dar trebuie să hotărâm ce vrem. Mie mi se pare o planificare pe termen lung de peste cinci ani, Uh, nu neapărat cea mai rezonabilă într-o perioadă în care au loc foarte multe schimbări, schimbări la nivel economic, de aceea este foarte greu de stabilit un cadru. Însă, să zicem că rămânem la șapte ani, pentru că asta s-a uh, subliniat uh, de către cei mai mulți colegi și vizează și flexibilitatea. În domeniul agricol am, uh, avem o marjă de 1,6 miliarde de euro. Ne întrebăm cât din banii aceștia vor fi folosiți până în final. Însă decisiv este să menționăm în acest context și faptul că există niște modificări economice care se desfășoară foarte rapid, fie că este vorba de nivel industrial, fie că este vorba de nivelul structural din Europa. De aceea trebuie să putem răspunde și din perspectivă bugetară la toate aceste schimbări. Se poate întâmpla ca în anumite domenii să se observe ulterior un nevoie de uh, investire mai mare decât în alte domenii. Uh, de aceea, cred că ar trebui să avem o discuție europeană la acest nivel, pentru că, iată, se întâmplă acest lucru în ceea ce privește uh, energia nucleară. Important este însă să uh, vedem care este puterea politică a acestei discuții și să reacționăm financiar la acest lucru. De exemplu, să investim mai mult în domeniile cercetare și inovare sau dezvoltare. Uh, să avem această posibilitate. Deci trebuie ca în raportul nostru să stabilim aceste lucruri, să ne în, să răspundem la întrebarea care va fi durata cadrului financiar multianual eu cred că o planificare de peste șapte ani uh, nu mai este realizabilă în prezent. Pe de altă parte, după ce va fi stabilit acest cadru multianual financiar, trebuie să prevedem și o flexibilitate maximă, astfel încât să putem reacționa la schimbările economice sau la cele naturale. De aceea m-aș bucura dacă ne-am concentrat asupra acestor două domenii și am putea găsi un consens. Mulțumesc! observ că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul uh, referitor la partea a doua, structură și durată. Salvador, dorești să închei, te rog? <coughs> Momentul, președinte. Empiezo por la flexibilitate. Mulțumesc, doamna președinte. Am să încep cu flexibilitatea, care mi se pare subiectul cel mai uh, important pentru o prima analiză prezentate de grupurile politice. Eu cred că aliniatul acesta referitor la flexibilitate întrunește mult consens din partea tuturor. Toată lumea a vorbit despre revizuirea anumit, diferitelor categorii de cheltuieli și unele grupuri chiar cer o marjă de flexibilitate de până la 1% sau uh, un anumit procent anumite grupuri politice cer noi instrumente de flexibilitate, intra sau extra bugetare. Și cred eu că proiectul meu de raport a susținut un consens în, acest, în această privință, în domeniul uh, flexibilității. Și deci uh, propunerile făcute corespund cu realitatea și corespund și cu interesele grupurilor politice. De aceea, aliniatul acesta de flexibilitate va fi unul foarte simplu pentru a ajunge la un acord. Acum, ă, structura la final, mai întâi durata durata. Am analizat toate posibilitățile. Știți că a existat o propunere inițială Uh, din mandatul precedent, de fapt, o propunere de 5 ani, în așa fel încât să facem să corespundă mandatele uh, Parlamentului și ale Comisiei. Și, pe de o parte, și cu perspectiva financiară, pe de altă parte. Și tocmai, având în vedere argumentele colegului Alvaro, eu aș putea să utilizez un contraargument. Există momente în care există prea puțină securitate, siguranță. Nu știm care va fi cadrul economic, financiar, global uh, în Uniunea Europeană, pe scena internațională. De aceea ar trebui ca bugetul european să fie cât mai stabil posibil. Și cât mai stabil posibil înseamnă șapte, șapte ani. Bineînțeles, există și dezavantaje, toată lumea știe asta. Însă, în momentul de față, într-o situație cu atâtea abile necunoscute din punct de vedere economic, Uh, mie mi se pare că o durată de șapte ani ar fi mai bine. N-am încredere în propunerea 5 plus 5. Cred că nici Comisia Europeană nu are încredere în această propunere, pentru că experiența recentă uh, ne-a demonstrat că revizuirile la jumătate de parcurs nu întrunesc întotdeauna o, o, o majoritate suficientă la Consiliu și atunci, dacă ne-am aflat într-o perioadă de 5 plus 5, aceasta se va transforma într-o perioadă de 10 ani. Ori 10 ani, nu știu dacă este o durată acceptabilă. De aceea, eu ca raportor voi insista asupra unei durate de 7 ani. Și nu cred că vreun grup politic va respinge această idee. Acum, în ceea ce privește structura. Structura e o temă complexă. Pentru că fără a prejudicia modul în care se repartizează bugetul, e totuși important să știm cum sunt organizate aceste rubrici bugetare. Uh, să nu credeți că pozițiile grupurilor politice sunt atât de diferite unele de altele și nu sunt nici diferite, uh, spre exemplu, la nivel de ALDE, la nivel de VERS, la nivel de raportor, la nivel de PPE și nici nu mai vorbesc de uh, grupurile politice de dimensiuni mai mici, care încă mai trebuie să mai trimită propuneri. Plecând de la trei categorii bugetare, pentru care știm că ne dorim o flexibilitate maximă, dar acolo intervine și problema de definiții pentru că ni se cer până la urmă să avem șase categorii. Ori eu, ca raportor, am prevăzut cinci. E bine, în acest uh, capitol avem un uh, consens general și anume să includem și strategia UE 2020. Fie per ansamblu, fie prin diferitele sale uh, componente în așa fel încât să ținem seama de caracterul durabil și inclusiv al acestei strategii. Apoi, s-a sugerat să vedem dacă putem uh, uh, adăuga și cetățenia uh, ca un concept. nu știu dacă există politici care să creeze locuri de muncă plecând de la această idee. Și a mai existat și o propunere interesantă din partea verzilor și anume să includem o categorie specifică de marge de rezervă. Uh, mă refer aici la guvernanța financiară, care poate fi de asemenea o categorie și PP-ul a mai făcut și el o propunere interesantă și anume ca anumite cheltuieli ale uh, uh care se fac să fie în afara bugetului european. Iată, cam acestea sunt propunerile pe care le-am primit și împreună cu secretariatul, pe în următoarele două săptămâni, vom analiza toate aceste sugestii, în așa fel încât să vă pot face o propunere care să poată mulțumi un număr cât mai mare de grupuri politice. Și pentru a încheia, uh, știu că am vorbit deja despre politica de coeziune și politica agricolă, dar de fapt Haideți să ne amintim că ceea ce ne dorim noi cu noile perspective financiare este să creăm locuri de muncă și ar fi nedrept să facem acest lucru prin priorități negative care să afecteze anumite categorii sociale în detrimentul altora. Și de aceea cred eu că nici în politica de coeziune, nici în politica de uh, agricolă n-ar trebui să existe schimbări majore, pentru că în final uh, noi trebuie să protejăm bunăstarea și ocuparea tuturor cetățenilor europeni, indiferent că ei sunt pescari, agricultori, uh, lucrează în întreprinderi, uh, știu eu, întreprinderi uh, care produc mașini și așa mai departe. Să facem în așa fel încât să nu prejudicem pe nimeni, niciun sector. A, și revine domnul raportor. Mi-a mai rămas încă o chestiune. Marile proiecte. Proiecte uh, care ar putea reprezenta o alternativă. Eu mi se pare că acest lucru ar pune probleme dacă am introduce această idee a proiectelor mari în structura raportului meu. Experiența ne arată că uh, marile proiecte trebuie incluse în programarea financiară Uh, pentru că altfel ne vom regăsi într-o situație în care agricultura va plăti pentru Galileo și pentru ITER. Uh, da, e adevărat, aceste proiecte mari trebuie introduse în buget, însă deocamdată nu prea văd eu cum. De aceea voi aștepta să văd ce sugestii și sfaturi mi-ați putea da pentru a face acest lucru. Ok, cu aceasta am încheiat discuția referitoare la partea a doua și trecem acum la cea de-a treia parte. Da, există deja două solicitări de intervenție. Uh, we hebben vanuit de, de EVP... Mulțumesc, domnule președinte. pp ul nu a înaintat foarte multe amendamente la această parte, care nouă ni se pare în starea actuală a lucrurilor destul de echilibrată. Bineînțeles, în momentul în care comisia va face propunerea sa, va fi important să putem să continuăm dezbaterea, mai ales în ceea ce privește finanțarea. Și îmi imaginez că dezbaterea va fi organizată poate într-un mod mai uh, înfocat. În fine, amendamentele pe care le-am înaintat noi uh, au drept scop uh, obținerea unei mai transparențe sporite noi ne dorim mai multă transparență. Ar fi bine în momentul în care se pregătește bugetul să putem evoca deja structura veniturilor. Cred că asta se face în general în statele membre în momentul în care se confecționează un buget și ar trebui să avem același tip de prezentare și la nivel de Uniune. Insistăm de asemenea asupra faptului că Parlamentul trebuie să aibă un cuvânt de spus în uh, ceea ce privește procedurile și evocăm tratatul, facem referire la tratat. Fiind vorba de venituri proprii, noi suntem de părere că trebuie să garantăm o anumită transparență, atât pentru cetățeni cât și pentru opinia publică. De aceea, nu credem că e bine să avem uh, aceste transferuri bugetare de fonduri. Și am depus și un amendament poate mai provocator, și anume, dacă se îngheață nivelul veniturilor, atunci Consiliul trebuie să ne prezinte prioritățile care, după părerea sa, nu mai sunt actuale. Pentru că în momentul în care se vorbește de un îngheț al veniturilor, trebuie să ne dăm seama că nu ne vom putea îndeplini toate obiectivele. Um, e... Mulțumesc. Eda, te rog. Sí, gracias, presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Toată dimineața am dezbătut politicile pe care vrem să le desfășurăm în următorii ani și care ar fi prioritățile Parlamentului European sau care sunt sau care ar trebui să fie prioritățile Parlamentului European. Dar iată că ajungem acum la o altă parte și vom începe să discutăm despre bani. De unde vin fondurile? Câte fonduri vom avea? Și din Ceea ce se poate deduce din textul raportului și din amendamente, am putea spune că există un consens general, majoritar, referitor la politica agricolă comună, care trebuie să-și mențină nivelul de finanțare, politica de coeziune de asemenea, și apoi politici precum cercetarea, dezvoltarea, energia, transporturile, tineretul, toate aceste politici care pun accentul uh, pe elemente cuprinse în strategia UE 2020 vor avea nevoie de finanțări suplimentare. Și fiecare stat membru va trebui să facă acest lucru la nivel de buget național. E nevoie de asemenea și de o mai bună coordonare între aceste bugete. Și e evident că și bugetul european va trebui să contribuie la finanțarea acestor politici. Apoi, și în strategia UE 2020, din toate dezbaterile reiese foarte, foarte clar o concluzie, și anume că nu putem să încetinim ritmul de finanțare pentru anumite proiecte și investiții strategice pentru Uniunea Europeană, tocmai pentru a ajunge la uh, îndeplinirea scopurilor fixate în strategia UE 2020. Pentru că dacă noi nu facem aceste investiții, ceilalți nu o să ne aștepte pe noi să le facem. Știu eu, China, Brazilia, India și așa mai departe. Noi trebuie să ne asigurăm că de data asta strategia noastră, UE 2020, va, în, își va îndeplini uh, scopul, uh, nu așa cum s-a întâmplat cu strategia de la Lisabona. De aceea noi am înaintat câteva amendamente. Și ce spunem? Spunem că trebuie sporite fondurile disponibile în următorul cadru financiar multianual, ținând seama, bineînțeles, de faptul că posibilitățile de credite, de angajament uh, Uh, sunt următoarele, și anume 1,29% din uh, PIB. Apoi, spunem de asemenea care vor fi sistemele de finanțare, care vor fi veniturile proprii pentru a finanța acest, uh, acest procent. Noi am înaintat amendamente și spunem că ne dorim un sistem de uh, resurse proprii în adevăratul sens al cuvântului, care progresiv să înlocuiască sistemul actual și e nevoie și de resurse suplimentare, uh, cum ar fi, spre exemplu, contribuțiile statelor membre la bugetul european și vedem uh, cât va fi procentul din uh, PIB. Dar astfel vom reuși progresiv să ajungem la un adevărat sistem de venituri proprii și vom evita această pseudo-discuție între beneficiarii care sunt beneficiari neți și cei care contribuie și uh, sunt contribuitori neți. Aici e vorba de impactul pe care îl vor putea avea aceste noi posibilități de finanțare și amintim Comisiei, uh, pentru că acest lucru e valabil nu numai la grupul socialist, ci și la alte grupuri, amintim Comisiei că uh, uh, există o posibilitate și anume această taxă de pentru tranzacțiile financiare, care nouă ni se pare a fi cea mai bună opțiune sectorul financiar trebuie să-și plătească și el partea lui de uh, uh, care îi revine ca urmare a crizei financiare pe care a creat-o. Și apoi, nu uitați, e vorba de o, o rată care este foarte ușor de colectat, pentru că se face în mod automat. Chiar astăzi a avut loc, uh, am citit un articol uh, care spunea că există mii de întreprinderi care au cerut ca această taxă să, să, să au cerut grupului G20 ca această taxă să fie instaurată. Deci noi putem să facem acest lucru. Și dacă Parlamentul European, dacă Uniunea Europeană face acest pas, cu siguranță că și ce restul țărilor din G20 vor face exact același lucru. Deci cam acestea sunt propunerile înaintate de grupul socialist. Mulțumesc. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul referitor la această parte? Bun. Atunci cred că putem cădea de acord cu raportorul. În principiu, veniturile noastre ar trebui să fie axate pe resursele proprii, astfel încât să nu fie necesare contribuții din uh, bugetele naționale, iar dacă suntem cu toții de acord cu acest lucru și vom menționa acest lucru sub această formă în raport, este minunat. Salvador? Mulțumesc, doamna președinte. Acum, în ceea ce privește dimensiunile bugetului. În raport, ceea ce noi solicităm este ca pragul anului 2013 să reprezinte punctul de plecare pentru anul 2014. Știm că e o poziție care se va confrunta cu ma- rezistență mare la Consiliu. Pentru că acolo există o tendință și anume de înghețare în cifre nominale și cifre reale a bugetului pentru următorii ani, bugetului european. Ori noi nu putem să ne lansăm uh, într-o negociere plecând de la această propunere. De aceea, în raportul meu, eu solicit o creștere de 1,11% din PIB-ul comunitar în credite de angajament. Acesta ar putea fi o bază iar restul grupurilor politice au făcut și ele referire la pragul actual de venituri uh, proprii, 1,23%. În principiu, asta este limita teoretică pe care o avem. Acum, în momentul în care vom avea o negociere, uh, va trebui să venim cu o cifră concretă. Și de aceea m-am gândit eu că 1,11% ar putea fi acea cifră concretă pe care să o prezentăm. Acum, grupurile politice sau anumiți deputați pot propune și un procent mai mic. Se poate face și asta. Acum, venituri proprii. Știți care este poziția mea? Trebuie să îndeplinim mandatul pe care ni l-a acordat tratatul de la Lisabona. Trebuie să vedem cum vom putea negocia aceste venituri proprii. Ne aflăm la jumătate de drum pe undeva între realitate pe de o parte și dorințe pe de altă parte. Poate că ne aflăm un pic mai aproape de dorințe decât de realitate. În fine, însă deocamdată discuția este destul de, uh, momentul este destul de timpuriu uh, pentru a defini mai clar lucrurile. Dumneavoastră știți că indiferent ce decizie vom lua care va putea modifica uh, nivelul uh, actual de, de venituri proprii, va duce și la o modificare per ansamblu a bugetului și a, asta ar însemna că s-ar putea să trebuiască să avem o ratificare parlamentară de către, cele do, de către cele 27 de state membre, de parlamentele lor și atunci cu siguranță vom, uh, vom avea dificultăți. Însă, Uh, văd că există în Comisia Sure și în Parlamentul European un consens și anume că această chestiune a veniturilor proprii trebuie abordată, trebuie dezbătută. Apoi mai există și propunerea Comisiei. Comisia Europeană uh, va analiza mai în detaliu propunerea noastră, uh, va vedea exact că, care este declarația noastră politică, intenția noastră în ceea ce privește veniturile proprii, uh, posibilitățile de, anumit, de a introduce anumite corecturi financiare și așa mai departe. Uh, făcând acest lucru, iată că facem un pas important pentru viitor. Acum există 3-4 lucruri pozitive care par să întrunească un consens larg în uh, Parlament și adevărul e că e foarte greu să definești cu cifre ce ar însemna uh, veniturile proprii pentru, ven, uh, pentru bugetul comunitar. De aceea, propunerea de compromis pe care vă voi face va fi una mai degrabă teoretică decât practică, pentru că sunt sigur că uh, nu vom ajunge la un consens pentru a avea o cifră precisă. Însă ideea este că e nevoie de un semnal politic din partea Parlamentului. De asemenea, s-ar putea să avem și o negociere în materie de cifre, de termen real, în materie de cheltuieli cu Consiliul cu, și atunci și în materie de venituri și atunci uh, uh, știm foarte bine că deși ei nu doresc să, să, să, să lanseze această dezbatere a veniturilor proprii, noi am putea să-i forțăm oarecum printr-un vot în plen. Însă acum trebuie să vedem care va fi momentul politic cel mai propice pentru a face acest lucru. Noi ne dorim venituri proprii și ne dorim aceste venituri proprii cu începere din 2014. Uh, cu acestea fiind spuse, doamna președinte, vă mulțumesc tuturor pentru dezbatere, pentru contribuții, doresc să mulțumesc și secretariatului comisiei noastre, SURE, și fiți siguri că vom pregăti amendamente de compromis uh, având în vedere că am terminat mai repede, cu siguranță voi începe chiar imediat să le pregătesc. Beschleunigt, uh, beschleunigt. Minunat, uh, astfel se accelerează activitățile tuturor și sunt uh, cât se poate de convinsă că și înclinația coordonatorilor uh, către raportor va accelera acest uh, mod de procedură. Cu toate că, în ceea ce privește discuția cu Consiliul, Mm. în ceea ce privește o modificare a, sistem, a abordării sistemului de uh, resurse proprii, nu sunt atât de optimistă. Avem declarația Comisiei că, în orice caz, dacă, atunci când își vor înainta propunerea legislativă, la sfârșitul uh, lunii iunie sau la începutul iulie, deci atunci când își va înainta această propunere de uh, legislativă, va înainta și propuneri de modificare a sistemului privind resursele proprii. Și atunci, cel mai târziu, va trebui să se preocupe și Consiliul de acest subiect. Și dacă va fi să negociem despre perspectiva financiară, nu vom mai face asta în calitate de sură, dar în calitate de Parlament, atunci Consiliul va trebui să discute cu noi și despre resursele proprii. După părerea mea. Și ar trebui să insistăm să se întâmple așa. Cred că pentru multe grupuri parlamentare este foarte important acest lucru, pentru că nouă tuturor ne este clar că nu vrem să declanșăm o mare revoluție de la 1 ianuarie 2014. Însă, cel puțin începerea, inițierea unei evoluții, aceasta ar trebui să reprezinte un obiectiv pentru noi. Dacă nu mai există alte aspecte de discutat, alte lucruri, mai doresc să fac câteva anunțuri. Mulțumesc în primul rând tuturor celor care au fost prezenți. Vă comunic că comisia noastră a fost uh, transmisă pe internet de la comisia Agri, FEM și CULT avem acum avizele și între timp am fost prezenți uh, la mai multe comisii, atât Salvador cât și eu. Eu am fost la control bugetar, uh, iar uh, și la mm, Comisia pentru ajutoare pentru dezvoltare, iar la Următoarea ședință a SURE se va, va avea loc pe 9 mai, o oră și jumătate, dar în acea oră și jumătate vrem să ne preocupăm cât se poate de concentrat de aspectele administrative. Cred că acest lucru este foarte important, așa încât vă rog transmiteți tuturor că nu vom discuta nimic altceva decât aspectele administrative. O oră și jumătate la Strasburg, acesta este timpul pe care îl avem la dispoziție, dar trebuie să discutăm și despre administrație. Sper că raportorul va putea să lucreze relativ rapid și să înainteze repede primele propuneri uh, de compromis, cel puțin sinteza a amendamentelor care s-ar putea încheia cu un compromis, astfel încât coordonatorii și raportorii din umbră săptămâna viitoare să poată discuta despre acestea cu reprezentanții grupurilor parlamentare. Le mulțumesc tuturor celor prezenți pentru faptul că au rămas până la sfârșit și vă doresc un weekend plăcut.